So, hello, good morning. Bună dimineața! Nu suntem prea mulți prezenți în sală, însă începem totuși. Pentru mine este o zi mare, nu pentru că uh, sunt președinta acestei ședințe astăzi, ci pentru că este cea de-a 70-a aniversare a lui Bob Dylan, marele Bob Dylan. Probabil că ne-a oferit uh, mai mult decât uh, cântece, pentru că acestea pot fi interpretate ca și foi de parcurs. Uh, lucrurile sunt în schimbare și pentru piața noastră internă. Și se pare că ne mișcăm ca și cei de la Rolling Stone, și în ceea ce privește uh, piața internă, voi mergeți pe drumul vostru, eu pe al meu, dar totuși sper că nu. Oricum, Bob Dylan uh, a putut să facă o mare greșeală. Acest lucru fi relevant pentru dezbaterea noastră energetică. Adoption of draft agenda. It has been distributed. Cât privește adoptarea proiectului de ordine de zi, uh, dacă nu sunt uh, obiecții, uh, aceasta poate fi adoptată cu modificările care au fost aduse. Această reuniune este transmisă pe internet. Prin urmare, urăm bun venit la ședința noastră tuturor celor care ne urmăresc pe internet. Membrii IMCO sunt invitați să ia parte la prezentarea studiului cu privire la produsele farmaceutice în Comisia ENVI, începând cu ora 15 astăzi, în această clădire, în sala 2Q2. Aș dori să urăsc mult venit doamnei uh, uh, Prencas, un nou membru, care uh, îl înlocuiește pe Alan Kelly, un fost membru, acum secretar de stat. Vă rugăm să vă simțiți ca acasă printre noi. Acum aprobarea proceselor verbale pentru reuniunile din 16 martie, 21-22 martie și 11 13 aprilie. Dacă membrii au uh, obiecții, termenul pentru înaintarea lor este mâine la ora 12. Iar acum trecem la ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi este vizita în Polonia și avem un membru care a fost uh, prezent uh, acolo și este gata să-și împărtășească impresiile. Aveți cuvântul. Gir. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Aș dori să aștept până când a găsit toată lumea canalul uh, potrivit pentru uh, am asculta impresiile în limba mea uh, maternă. Doamnă președinte, am avut o vizită foarte utilă în Polonia săptămâna trecută. Am început uh, în Cracovia vizita noastră și pentru mine, ca membru um, olandez al uh, Parlamentului European, uh, a fost foarte Bine că am putut să iau contact cu oameni atât de entuziaști în ceea ce privește afacerile europene. Am discutat în Cracovia cu oameni de afaceri uh, și uh, ni s-a lăudat piața internă, însă au existat și îngrijorări exprimate în legătură cu diversele sisteme de impozitare. Exporturile spre alte state uh, ale uh, Uniunii Europene au fost împiedicate de diverse sisteme de uh, impozitare, de diverse taxe vamale sau de TVA. Și nivelul Uh, impozitării nu este unul pe care vreau să-l abordez, pentru că aici totul depinde de uh, statele membre, însă problema e reprezentată de uh, existența mai multor sisteme. De la Cracovia am trecut la Varșovia, unde am discutat cu reprezentanța ai președinției poloneze, am discutat cu secretarul de stat pentru afaceri europene și pentru afaceri economice, și se pare că cu această persoană ne vom mai întâlni de câteva ori în următoarele șase luni. Am uh, discutat uh, și cu deputații uh, din Camera Inferioară a Parlamentului polonez, dar și cu membrii ai Senatului, despre chestiuni legate de activitatea noastră IMCO. Am vorbit despre comerțul electronic, despre semnătura electronică, dar și despre um, subiectul doamnei Rule și anume uh, achizițiile uh, publice europene. Și asta pentru a vedea care este impresia în legătură cu aceste subiecte în Polonia. Economia poloneză se dezvoltă constant, într-un ritm uh, destul de accelerat și uh, președinția uh, poloneză este gata să ajute la realizarea de progrese în anumite sectoare economice. Am dorit să mulțumim personalului IMCO pentru flexibilitatea de care au dat dovadă în decursul acestei uh, vizite. A fost până la urmă și o vizită destul de plăcută, trebuie să spun acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Van den Kamp. Astăzi se pare că este și ziua dumneavoastră norocoasă pentru că puteți începe prezentarea raportului uh, dumneavoastră. Deci încă o șansă să luați uh, cuvântul. Mulțumesc uh, mult, doamnă președinte. Îmi imaginez că Bob Dylan a a avut și o motocicletă, l-am văzut într-o fotografie pozat pe o motocicletă. Prin urmare, dați-mi voie să continui cu acest subiect și să fac câteva comentarii. Există un uh, raport și cred că toată lumea a primit uh, o uh, copie a acestui raport. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în elaborarea sa. Mi-am dat seama câtă muncă um, e necesară pentru redactarea unui raport. Apoi, în ceea ce privește um, traducerea sau imprimarea acestui document, e bine, am văzut că există două greșeli Uh, există probleme legate de uh, tipurile de motociclete uh, enduro și type care um, au fost interpretate greșit, dar rezolvăm totul cu niște amendamente. Apoi, în ceea ce privește seriile limitate din anexa 3, e bine, acolo există probleme legate de anumite categorii. Avem o cifră acolo um, 20 și ar trebui să fie de fapt 50. Și în altă parte, un 50 ar trebui să fie 100, dar vom remedia totul. În ceea ce privește anexele, e bine, mă uit în sală după asistenții mei, pentru că ei au reimprimat anexa și aș dori să știu, doamnă Rule, dacă dumneavoastră ați primit această anexă. Oricum, avem uh, noi anexe care v-au fost uh, transmise cu toate modificările care le-au fost uh, aduse pentru a putea uh, să citim mai ușor acest text. În ceea ce privește conținutul, a existat o mare discuție în legătură cu sfera de cuprindere a propunerii comisiei. Sunt anumite puncte unde acest uh, domeniu de aplicare a fost uh, extins pentru a putea include și alte categorii de vehicule, uh, mai ales motocicletele Enduro S1 și motocicletele Trial S2 sau ATV-urile, vehicule pentru toate tipurile de teren, care au fost și ele incluse în domeniul de aplicare al propunerii. Acest lucru a fost bine primit, acest fapt. În ceea ce privește cadrul temporal, e bine, am încercat să simplificăm puțin uh, lucrurile, pentru că deocamdată calendarul este destul de complicat. Am încercat să reducem uh, um, cele șapte-opt uh, calendare la un număr de trei etape. Din partea comisiei, la mod informal, am înțeles că se dorește un stadiu interimar Um, care să vizeze pragurile de emisii care trebuie păstrate. Există așadar anumite solicitări uh, care vizează mediul și care reprezintă o parte importantă a acestui uh, regulament uh, al comisiei care vizează vehiculele cu două sau trei roți. Pentru că acestea se pare că poluează destul de mult. Dacă ne gândim puțin la emisiile pe kilometru, deși mi-e greu să spun acest lucru, pentru că și eu sunt motociclist în timpul liber, trebuie să recunoaștem faptul trist că aceste vehicule poluează mult. Nemții și socialdemocrații sunt critici în legătură cu acest uh, fapt, dar au totuși o atitudine pozitivă. Un alt aspect controversat uh, este reprezentat de sistemele de diagnosticare la bord. Și aici problema este următoarea. Oare aceste sisteme ar trebui introduse uh, și la uh, motocicletele mici sau nu? Însă cred că această discuție va continua și uh, faptul va face subiectul unor amendamente. În ceea ce privește măsurile de siguranță, doamnă președinte, e bine, a existat o dezbatere în Parlament uh, care a implicat și pe colegii din uh, Comisia pentru Transport. am dorit să uh, ne uh, axăm pe următoarea problemă. Oare sistemele uh, CBS și ABS, de deci sisteme de frânare, ar trebui impuse și motocicletelor mici și noi am considerat că nu ar trebui să facem acest lucru pentru că și asta deși există presiune pentru a introduce aceste sisteme moderne de frânare și la aceste tipuri de vehicule. Elementul care vizează costurile aici este important atunci când vorbim despre introducerea obligatorie a acestor sisteme de frânare. Dar aici dezbaterea este încă deschisă. E important ca uh, modificarea motorilor să rămână o opțiune, cel puțin în Regatul Unit sau Irlanda, unde uh, oamenii își modifică uh, singuri uh, motoarele. Acest lucru nu ar trebui să fie posibil cu mopedele sau cu uh, scuterele. Însă cred uh, că totuși uh, uh, cei care dețin asemenea motociclete ar trebui să poată să-și modifice motorul. Un alt subiect uh, e uh, legat de echipe mici, de fabrici mici uh, care doresc să producă anumite tipuri de vehicule în serie mică și, practic, acestea ar trebui și ele modificate în conformitate cu propunerea Comisiei pentru a exista o omologare de tip și pentru acestea. Un ultim aspect este următorul. În acest sector, dar și în alte sectoare uh, IMCO care vizează automobilele, un fapt important este accesul la informații care vizează repararea și um, întreținerea vehiculelor. Nu dorim ca producătorii acestor uh, vehicule uh, să um, uh, protejeze cumva sfera lor de activitate în raport cu dealerii sau cu uh, consumatorii și de aceea credem că informațiile legate de reparații și întreținere trebuie să fie cât se poate de vaste. Doamnă președinte, în pregătirea acestui raport uh, am organizat uh, o, uh, o audiere care a fost difuzată pe internet și știm că aceasta s-a derulat bine pentru că am primit feedback pozitiv. Am făcut uh, uh, și vizite în Italia, uh, în mai multe zone din nord, unde am vizitat fabrici de motociclete, apoi am fost și la Essen, unde am văzut cum se desfășoară inspecțiile tehnice și apoi la Salzburg, unde am vizitat fabricile BMW. Am uh, organizat așadar o audiere, am făcut câteva vizite și uh, rezultatul este acest raport. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru um, cooperarea fructuoasă pe care am uh, avut-o și acum vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Van de Camp. Sunt sigură că mulți oameni interesați în aceste vehicole urmăresc această întâlnire. Sunt sigur, spune raportorul. Prin urmare, continuă președinta, Următorul vorbitor este raportorul din umbră, din partea socialiștilor și democraților, a Cristin Westphal. Aveți cuvântul. Da, bună dimineața, doamnă președinte, domnule raportor Van der Kamp, stimați colegi, stimate colege. Eu uh, nu folosesc motocicleta, dar totuși mi s-a părut acest domeniu unul foarte interesant. Atât eu cât și colaboratorii mei ne-am ocupat de acest subiect în ultimele luni și am învățat foarte multe în ceea ce privește motocicletele, vehiculele cu două sau trei roți, tot ce ține de acestea. În primul rând, doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Van den Kamp, pentru angajamentul de care ați dat dovadă în cadrul acestui dosar și în cadrul acestui raport. Cu siguranță îl putem sprijini dar, așa cum, știi, cum ați menționat și dumneavoastră, nu suntem de acord cu fiecare aspect. În ceea ce privește domeniul de aplicare al regulamentului, acesta ar trebui să, acesta a fost extins și pentru enduro și ATV-uri. E nevoie în acest caz de, ni, de niște definiții cu, de, cu care să putem lucra pe viitor avem o altă părere față de dumneavoastră, eu am o altă părere în ceea ce privește datele care trebuie introduse în cadrul normelor europene. Euronorm 3. Dacă, aceasta, dacă se renunță la, ace, la aceasta, atunci realitatea nu mai este bine reflectată. Pentru că e nevoie ca standardele, tehnic, ca standardele tehnice să respecte clar această normă. În propunerea comisiei și în propunerea dumneavoastră cred că lipsește ambiția. E nevoie de o ambiție mai mare. Dacă Euronorm 4 și 5 ar putea fi combinate, ce s-ar întâmpla? Adică conform textului începând cu data de 2015. Eu cred că această idee nu este una bună. Apoi, în ceea ce privește o introducere pe nivele, probabil că acesta ar, ar putea fi o idee bună. Însă, de ce trebuie în cadrul acestei categorii să fie excluse mopedurile? În ceea ce privește modificarea diferitelor tipuri de vehicole, și aceasta trebuie să fie reglementată. E nevoie și de o verificare în acest sens. De ce trebuie să liberalizăm acest tip de vehicole care sunt folosite de tineri care își doresc să călătorească cu o viteză tot mai mare? Ei sunt cei care își modifică vehicolele și vorbesc în acest sens în calitatea mea de mamă. În cadrul sistemelor de frânare, mi-aș fi dorit mai multe aici. Aspectul central este securitatea. Acel braking system nu este o alternativă. În cadrul ABS și CBS. ar trebui să existe sisteme de frânare obligatorii pentru toate vehiculele cu două roți. Pentru mine acesta nu este un argument. Pornesc de la următoarea premisă. În cel mai rău caz, unele modele vor avea de suferit, însă nu producătorii. în, ca, în acest uh, sens s-ar putea ajunge la reducerea cazurilor de deces tocmai în cazul acestor tipuri de vehicole. cred cu tărie în uh, posibilitatea de creativitate în ceea ce privește indust- această industrie europeană. Asemenea, sisteme de frânare pot fi folosite în multe tipuri de autovehicole. Ar trebui să ne orientăm pe securitate și nu pe prețul acestor vehicole. M-aș bucura foarte mult dacă punctele pe care le-am menționat ar duce la o părere unanimă în următoarele săptămâni. În final, doresc să vă mulțumesc, domnule raportor, pentru colaborarea pe care am avut-o și și pentru vizitele de muncă. Vă mulțumesc! Ja, danke schön, Frau Westphal. Uh... Vă mulțumim, domnule Westphal. Wie ist das mit, uh, wie ist das mit uh, Kreuzmann? Möchten Sie? Domnule Kreuzmann, doriți să luați cuvântul? der Kollege Manders, glaube ich. Vă mulțumesc. Colega noastră a vorbit, ea a avut această îndatorie, așa că eu nu voi face niciun comentariu. Vă mulțumesc. Bine, atunci, doamna Rule, vă rog, aveți cuvântul. Se pare că căștile mele nu funcționează astăzi, dar văd că microfonul funcționează și acesta e lucrul cel mai important. Aș dori să continui cele spuse de antevorbitoarea mea, dar să începem cu mulțumirile, pentru că acestea sunt cele mai importante. Raportorul a lucrat într-un mod excelent cu noi, raportorii din umbră, și de aceea doresc să îi mulțumesc. Modul de lucru a fost unul foarte transparent. Am fost implicați în fiecare pas. Nu am putut să particip la toate vizitele care au avut loc, însă am fost mereu bine informată și, în linii mari, sunt de acord cu acest raport. Domnule Van de Camp, cooperarea noastră a fost una foarte bună. Vreau să-i dau dreptate antevorbitoarei mele într-un punct și anume în ceea ce privește emisiile. Cred că am putea fi ceva mai ambițioși în ceea ce privește Euro 4, Euro 5 Probabil că am putea să ajungem la o altă soluție, să se pună împreună aceste două. Însă e nevoie să hotărâm și un calendar, să vedem exact până când se poate face acest lucru. Acesta a fost un punct. Un alt punct. Trebuie să mai discutăm, dar eu consider că trebuie să facem o diferență între uh, vehiculele mici în ceea ce privește ABS. Nu sunt sigură dacă pentru mopeduri e într-adevăr obligatorie această clasificare. Trebuie să mai discutăm în acest sens, am niște îndoieli. Problema mea e altundeva și aici trebuie din nou să mai discutăm. Dezvoltările în ceea ce privește vehiculele cu două, trei și patru roți, acum, în acest domeniu, vin tot mai multe vehicule electronice. Nu putem să trecem cu vederea acest lucru. Și aici există probleme. În ceea ce privește mm, bicicletele care au motor. Trebuie să găsim niște definiții. Definițiile trebuie să se bazeze pe putere sau pe viteză. Dacă aceste biciclete vor fi o alternativă în trafic, atunci trebuie să știm că există diferite tipuri de vehicole, diferite domenii, există diferite tipuri de regiuni și probabil că puterea va fi diferită în funcție de acest. Cred că trebuie să mai discutăm despre acest subiect. Să vedem în ceea ce privește clauza de revizuire ce putem să facem, în ceea ce privește vehicolele cu două și trei roți. Pentru că tocmai acest uh, domeniu, așa cum am spus, este într-o continuă dezvoltare și prin regulamentul nostru nu trebuie să le punem piedici, pentru că atunci frânăm o evoluție care e una importantă. Nu doresc să rămână niciun fel de viduri și de aceea aș dori să ne mai întâlnim noi, raportorii din umbră, și probabil să ne întâlnim și cu comisia, pentru că comisia a venit cu un text în care nu era reflectată această nouă dezvoltare. Așa că trebuie să existe măcar o clauză de revizuire. Thank you very much. Now we have Mr. here. So you, you still don't... Vă mulțumim foarte mult. Aveți vreun comentariu acum în ceea ce privește cele spuse? Da, am niște comentarii, vă mulțumesc. Îmi pare rău că am ajuns un pic cam târziu, spune domnul Manders, dar e de vreme. Încă o dată îmi cer scuze. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru ceea ce a făcut. Este foarte deschis și am cooperat foarte bine. Îmi place acest lucru. Mi-a plăcut modul în care a acționat. Nu vreau să repet toate cele spuse de dumnealui. La considerentul 13, cred că aici e nevoie de niște clarificări și anume în ceea ce privește numărul limitat. Cât e exact acest număr? Să vedem. Sunt de acord în ceea ce privește noile categorii, chiar dacă trebuie să vedem uh, mai îndeaproape ce se întâmplă cu introducerea de noi categorii și aici lucrurile trebuie clarificate, însă abordarea este una bună. Și apoi, în ceea ce privește conformitatea acestor vehicule, cred că e importantă recunoașterea reciprocă. Acesta trebuie să fie principiul cel mai important. Trec mai departe. Activități sportive. Amendamentul 50. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să luăm în considerare meciurile, competițiile. E nevoie de clarificări și la acest punct. Și aș mai vrea să adaug, dacă e posibil, și am discutat deja cu Vim, în ceea ce privește vizibilitatea este una foarte importantă și am putea adăuga lucruri de care e nevoie să existe oglinzi retrovizoare și alte asemenea lucruri. De multe ori vedem în cazul motocicletelor că au loc accidente pentru că șoferul unei mașini nu a văzut motocicleta sau vehiculul respectiv și credem că dacă va exista o vizibilitate mai bună, atunci va fi crescută și siguranța motocicliștilor. Cred că ar trebui să existe um, cerințe de acordare a licenței armonizate în Uniunea Europeană. Trebuie să accentuăm faptul că e important și în cazul motocicliștilor acest aspect o mai mare interoperabilitate atunci când vorbim despre vehiculele electrice. aceste aspecte ar trebui să fie la fel în fiecare stat membru. Probabil că ne putem gândi la o baterie reîncărcabilă. De exemplu, atunci când uh, călătorești, să poți schimba o parte din baterie, măcar să ajungi până într-un alt loc unde poți să încarci. Nu, nu vreau să descriu în amănunt toate aceste lucruri, dar vreau să spun ce se întâmplă acum în cadrul industriei. Noi creăm condiții, dar uh, industria trebuie să vină cu regulamente proprii. Da, aveți dreptate, eu nu sunt un tehnician. Și în final, iar după aceea voi termina, cred că e important pentru siguranță ca odată la 5 ani să existe o verificare tehnică care să fie făcută de o companie din domeniu, să nu țină de guverne, ci de o companie oficială în ceea ce privește întreținerea, să existe această verificare. Știu cum stau lucrurile cu motocicletele, ai una, conduci o dată pe an, nu știi dacă totul e în regulă, așa că ar fi foarte bine să există o asemenea verificare, astfel încât măcar să poți să știi că vehiculul pe care îl, îl conduci e unul sigur. Atât am avut de adăugat și încă o dată vă mulțumesc pentru cooperare. Vă mulțumim, domnule, și acum urmează domnul Schwab. One point. Do you want to say now or... Doriți să interveniți acum? Am uitat ceva. La amendamentul 65 am o întrebare. Voi vorbi în limba germană. Ați vorbit aici de o diferență de masă între autovehiculele personale și cele de transport de marfă. Mă întreb de ce stau lucrurile așa. Mulțumesc! Îmi cer scuze, domnule Schwab, am crezut că doriți să comentați la spusele domnului Mant. Nu, nu e nicio problemă, îmi pregăteam cafeaua, am terminat și acum pot vorbi. Eh, mulțumesc! Doresc doar să îi mulțumesc colegului Van de Camp Cred că munca la această directivă foarte tehnică a fost una de mare amploare. Lucrurile au mers foarte bine. S-a vorbit despre puncte foarte importante astăzi și acestea au fost explicate. Vom ajunge și la compromis. Există un punct pe care mă interesează pe mine foarte mult. Nu prea pot să îl um, evaluez, nu m-a ajutat nici uh, textul în acest sens, și anume în ceea ce privește sistemele ABS în cadrul vehiculelor cu două și trei roți. Întotdeauna s-a spus că se, siguranța acestor vehicule, în special în cazul tinerilor, nu este una foarte bună. Pe de altă parte, atunci când vor exista numeroase cerințe care sunt obligatorii, probabil că vor interveni probleme, nu toată lumea se va putea conforma și am vorbit de mai multe ori cu colegul nostru Van der Kamp în acest sens, însă să vedem cum putem uh, uh, evalua costul și siguranța în cadrul acestor vehicule? Vă mulțumesc! Okay, Mr. Mr. Van de would you like to... Domnule Van de Camp, doriți să răspundeți imediat la aceste întrebări și observații sau să dăm întâi cuvântul comisiei? Aș prefera să aud întâi ce are de spus comisia, spune raportorul. Uh, Din partea comisiei, domnul Martino, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnul președinte. Bună dimineața tuturor. Cu voia dumneavoastră, aș dori, la rândul meu, să-l felicit pe raportor, domnul Van de Camp, pentru munca depusă. Domnia sa a lucrat îndeaproape și cu noi într-un context de deplină transparență, după cum au spus și mulți dintre membrii comisiei, însă trebuie să nu scăpăm din vedere și complexitatea demersului care implică atât aspecte politice cât și altele de ordin tehnic. Și din acest punct de vedere aș dori să ofer felicitări suplimentare. În ceea ce ne privește, cele trei elemente subliniate de domnul Van de Camp au fost și în atenția noastră. În ceea ce privește categorizarea, suntem deschiși și salutăm faptul că există o categorizare mai detaliată și specifică. Asta ne va permite să rafinăm și să direcționăm mai bine cerințele aplicabile diferitele categorii de vehicole. În ceea ce privește siguranța și mai ales chestiunea datei introducere, sistemelor de frânare avansată, cred că, pe baza studiului de impact, am ajuns la un echilibru judicios între problema costurilor și chestiunea siguranței. Credem că o întârziere de un an a introducerii sistemelor, sistemelor de frânare avansate va implica un cost suplimentar Știm că în fiecare an cam 600 de persoane își pierd viața și undeva între 4 și 6 mii sunt rănite grav, însă dacă ne uităm la disponibilitatea tehnologiei, uh, concluzionăm că acest lucru poate fi făcut. În acest caz, fiind conștienți de problemele legate de intrarea în vigoare, de data de intrare în vigoare a diferitelor uh, capitole legislației, am încercat ca în acest caz să, să sugerăm această dată de 17 ianuarie pentru toate motocicletele, contribuind astfel la raționalizarea demersului și a întregilor date de intrare în vigoare. În ceea ce privește emisiile, și în acest caz aș dori să sprijin acest prim pas, pentru că altfel, înainte de 2017, nu se va face nimic. Toate elementele tind să ne indice că nu mai e important numai să stabilim niveluri foarte ambițioase de emisii, ci și timpul este un factor critic dacă dorim să îmbunătățim performanțele de mediu ale categoriilor de vehicule. 62% dintre contribuțiile la emisiile de carbon sunt reprezentate de aceste categorii și de transportul rutier. Deci aceste elemente au un efect nociv asupra mediului și considerăm că o problemă gravă este cea legată de emisia particulelor și smogului în, și smogul în zonele urbane. De aceea considerăm că trebuie să păstrăm această abordare și primul obiectiv este deosebit de important și, apropo, un alt element referitor la acest subiect pe care aș dori să menționez este faptul că numărul statelor membre care deja au introdus măsuri de interzicere a mopedurilor, scuturilor și motocicletelor ușoare din zona urbană, pentru că nu respectă cerințele de mediu, a crescut și asta pentru că pe ansamblu vrem să promovăm aceste vehicule cu două roți care contribuie la decongestionarea traficului, un alt aspect important. Un ultim aspect este acel al deschiderii Salutăm eforturile de deschidere către noile tehnologii. Tehnologiile se dezvoltă rapid. Am fost foarte, foarte atenți încercând să permit să, să ne asigurăm că această legislație de omologare poate include și poate fi rapid adaptată la noile inovații tehnologice. Ideea noastră este să garantăm siguranța acestor noi dispozitive și faptul că acestea protejează mediul. Dar e important ca acestea să fie la fel de sigure ca și alte vehicule. Alte măsuri propuse în acest sens, uh, în ceea ce privește omologarea și limitele de greutate pentru vehicule, pentru vehicule electrice nu considerăm greutatea bateriilor. Deci, din acest punct de vedere, vehicule electrice prezintă un avantaj real și sunt avantajate. Să pe alte planuri vrem să vedem ce măsuri ar putea fi introduse pentru a promova noile tehnologii. Vă mulțumesc. Thank you very much and now I give the floor to to Mr. Van de... Mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorului domnul Van de Camp. Îți spait Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Îmi pare foarte, foarte rău, însă pentru următoarele 10 minute am să intru în mai multe detalii, chiar mai tehnice decât ce ați auzit până acum. Însă trebuie să prezint această continuare a raportului și detaliile tehnice sunt necesare. Noi am colaborat foarte bine cu raportorii din umbră în contextul unei transparențe maxime, lucru deosebit de important, chiar dacă există diferențe de opinie între noi și vom continua în următoarele săptămâni și luni în acest mod și în septembrie vom vedea la ce rezultate ajungem. În ceea ce privește emisiile, în primul rând, în introducerea mea spuneam că sunt uh, deosebit de pasionat de acest punct de vedere și sunt de acord cu spusele comisiei. Vehicule cu două roți au un nivel ridicat de emisii, poluează foarte mult și dacă vorbim de Euro 4 și Euro 5, sunt pregătiți să fac câțiva pași înainte. Voi discuta cu raportorii din umbră despre asta în contextul datei precise, dar trebuie să luăm în considerație și cerințele industriei. Va trebui să <clears throat> putem duce acest lucru mai departe. În sectorul vehiculelor cu două roți, ei se confruntă cu o criză economică complexă. Știu că industria este, gândește alături de noi, privește aceleași probleme și trebuie să vedem dacă nu putem cumva clarifica aceste acorduri cu privire la Euro 3, 4 și 5 pentru a obține o majoritate în comisie și apoi în Parlament. Al doilea comentariu făcut de doamna Westphal cu referire la scutere. Sistemele de diagnostic la bord ar putea juca un rol în cazul acestor scutere, pentru că acestea au cerințe mai stringente pentru motoarele pe care le folosești și așa mai departe. Însă, practic vă referiți la un scooter de 12.000 de de 1200 de euro, nu se poate adăuga echipament de 400 de euro pe lângă cei 1200 preț inițial. Uh, iar în ceea ce privește frânarea, nu supraestimați avantajele sistemelor de frânare să zicem că avem un, un tânăr de 16 ani, acesta poate să moară pe un scooter care are un sistem ABS dacă nu știe cum să conducă, cum se cade vehiculul respectiv. Există acest factor al comportamentului uman care este răspunzător de 75% din accidente. Sigur, o să vedem ce au de spus și colegii de la TRAN și vom vedea împreună cum putem clarifica acest aspect. Însă, ca să spunem lucrurilor pe nume, aceste sisteme se ieftinesc de la un an la altul. Am vorbit cu cei de la Bosch, cu cei de la Harley Davidson despre sistemele lor ABS nu e un profit de 600 de euro pentru Harley Davidson, dar va trebui să vedem unde se, se putem ajunge cu acest lucru. Oamenii spun, da, ne trebuie un sistem de frânare AB care costă numai 80 de euro. Dar dacă trebuie pus pe vehicul, costul se ridică la 3-400 de euro și trebuie să luăm în considerație și aceste aspecte. Însă, desigur, va trebui să dăm uh, curs spuselor doamnei Vesfa în legătură cu emisii, sisteme diagnostic on board și ABS. Ceea ce spunea doamna Rule, cred că doamna Rule ar fi de acord la rândul ei cu aceste observații. O altă temă menționată au fost uh, motocicletele electrice. <clears throat> Am discutat cu cei din sector și cu comisia în acest sens. Producătorii de biciclete, motociclete de biciclete electrice spun că acestea pot să meargă cu viteze foarte, foarte mari, aceste biciclete electrice și avem tineri sau bătrâni care s-ar putea pomeni că merg cu 45 de km la oră, gonind la vale, fără o cască pe cap. Evident, ne dăm seama că e nevoie de anumite limitări. Să în prezent, discutăm cu părțile implicate să vedem la ce soluție ajungem. În ceea ce privește <clears throat> vehicule electrice cu 2, 3 sau 4 roți. Aș sunt de acord cu spusele doamnei Rule. Trebuie să asigurăm, evident, pro, pro, progresul tehnic, însă în același timp nu trebuie să scăpăm din vedere restricțiile privind greutatea admisă. Există anumite componente care sunt deosebit de grele, bateriile pentru mașini sunt foarte grele și dacă găsim pe cineva care poate inventa o baterie mai ușoară, evident că aceasta se va generaliza foarte rapid, va fi preluată de... Însă mașinile electrice depășesc uh, adesea 800 de kilograme și nu știu dacă le-am putea pune la categoria L, deși sunt categorie de vehicule de categoria M. Și trebuie să vedem cum soluționăm această problemă și aș fi de acord cu spusele doamnei Rul în acest sens. Dezvoltarea tehnică trebuie să fie integrată în regulament, lăsând loc pentru aceste evoluții pe plan tehnic. Ceea ce privește amendamentul 65, e puțin complicat pentru că avem o colegă Râle și mai există și Râle. Cum, cum o numim? Heidi, Haide. Vorbim de livrarea vehiculelor, am discutat cu Piaggio. E nevoie de o greutate mai mare de livrare Și aici urcăm până la 750 de kilograme, însă avem acea problemă când le integrăm la categoria M. Celelalte puncte ridicate de domnul Toynanders, amendamentul 50 ar trebui să fie considerat în termen larg vehicule sport, off-road și rutiere, însă nu neapărat limitate la diferitele cerințe în materie de sisteme de blocare. Trebuie să avem uh, prevedere pentru aceste vehicule folosite cu destinație sportivă. Cred că trebuie să găsim o soluție diferită aici. Uh, vizibilitatea motorului pe lateral, în ceea ce îmi privește din propria experiență, pot să vă spun că nu-mi place această idee, însă înțeleg de ce ați menționat acest lucru. Nu, n-aș vrea să să fiu deosebit, deosebit de vizibil în timp ce călătoresc, însă aceasta este importantă Punctele de încărcare și uniformitatea acestora ar putea fi o problemă. Piaggio ar putea să aibă un sistem de încărcare Yamaha, un altul, alt fabricant, un alt sistem de încărcare și atunci am putea avea o problemă. În ceea ce privește apoi eh, revizia tehnică la fiecare 5 ani, am văzut că s-a depus un amendament în acest sens. Nu aș vota pentru o astfel de măsură. Aș spune că majoritatea motocicliștilor și proprietarilor de scutere își duc vehicolele la atelier într-un ritm regulat. Am mai fost și o serie de comentarii din partea domnului Schwab, care la care <clears throat> uh, am răspuns când m-am referit la punctul ridicat de domnule Vesfal și Rühle. Comisia TRAN a formulat un aviz cu privire la ABS și la sistemele de diagnostic on board, așa că avem și de acolo un punct de pornire. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 20 iunie și o să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi atunci. Integritatea și transparența pieței de energie. O să avem un vot. Aveți nevoie de cartele de vot și am să-i dau cuvântul raportoarei, raportorului domnul Rafal. Uh, we've prepared an opinion on energy market and... Mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, am pregătit un raport în legătură cu integritatea și transparența pieței energetice, ar dori să mulțumesc uh, raportorului din umbră pentru cooperarea de care a dat dovadă în elaborarea acestui raport. De la început uh, trebuie să, a trebuit să decidem ce anume dorim să includem în acest raport. Am dorit să ne axăm pe un domeniu de aplicare limitat pentru că este un aviz și a fi trebuit să ne axăm doar pe unghiul uh, pieței interne și să lăsăm pe din afară definițiile, să spunem ne-am uh, stabilit o sarcină și anume să facem trei lucruri. Mai întâi să explicăm uh, mai clar de ce anume facem acest lucru și anume să spunem că nu facem totul doar pentru transparența pieței, ci uh, și pentru consumatori, astfel încât piețul, uh, prețul energiei să fie mai scăzut. Am introdus și elemente specifice care vizează consumatorii și anume câtă vreme decidem asupra anumitor sancțiuni, acestea trebuie să reflecte daunele aduse consumatorilor. Am uh, inclus și puncte importante legate de piața internă și de energie pentru a spune foarte clar care este subiectul de care ne ocupăm. Am avut grijă împreună cu colegii, raportorii din umbră, ca prioritățile comisiei noastre să fie luate în considerare și să fie exprimat clar în raport faptul că acest regulament vizează beneficiul consumatorilor. Al doilea punct, e bine, actele delegate. Aici uh, ne-am asigurat să facem tot posibilul pentru a consolida prerogativele acestui uh, for mai ales atunci când vine vorba despre actele uh, delegate, în lumina unui memorandum de înțelegere care a fost semnat între cele trei instituții, Parlamentul, Consiliul și Comisia, care practic ne consolidează poziția, cu privire la actele delegate cu privire la actele legate în domeniul energiei nucleare, abia la sfârșit uh, punem o întrebare care ar poate avea ca răspuns un da sau uh, nu. Uh, ne axăm și pe impactul acestor acte delegate. Și în cele uh, din urmă ne dăm cu părerea cu privire la uh, sancțiuni. Am pregătit amendamente de compromis cu privire la acest subiect pentru că doream să evităm situația în care uh, operatorii economici aleg un anumit stat în care să se stabilească pentru faptul că acolo există cele mai scăzute sancțiuni. Și propunem așadar un sistem de sancțiuni minimale care ar trebui stabilit în condițiile în care Comisia își dă seama că se desfășoare asemenea fenomene. Am pregătit șase amendamente de compromis uh, în care majoritatea opiniilor colegilor uh, și intereselor colegilor se pot regăsi. Sperăm că votul uh, va merge lin și, uh, în final, încă o dată vă mulțumesc uh, tuturor pentru excelenta colaborare, grupurilor politice, raportelor din umbră și cred că putem să continuăm acest proces. Ne-am consultat și cu membrii Comisiei ITRE, cu raportorii și raportorii din umbră din această comisie, care ne-au spus că vor prelua opiniile noastre în corpul propriului raport. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, spune doamna președinte. Acum cred că putem să trecem la vot. Votăm mai întâi articolul 1, alineatul 1, amendamentul 40 al domnului Claude Turmes. Cine este pentru? Împotrivă? Mă urmăriți? Votăm în acest moment? pp ul n-a votat. Așadar, repetăm. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că a fost respins, dar haideți să uh, verificăm. Verificăm amendamentul 40. Uh, we, close the vote. Închidem votul. S-a respins cu un vot. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Ba nu, 43. Spune doamna președinte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm atunci. Votăm electronic. Votul se închide acum. se adoptă cu o mare majoritate. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm. Amendamentul 12 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 4, amendamentul 45 acum, al domnului John Manders. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. The vote is open to check. Votul s-a deschis pentru a verifica. Votul s-a închis. Se respinge cu 5 voturi Punctul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Unanimitate. Eu chairwoman is, blind. Uh, trecem la 46 al domnului Cloturm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că pe acesta trebuie să-l verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis acum. Se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 52. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 15 a fost retras. Trecem la 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Ba nu, 48. Se corectează doamna președinte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm, spune doamna președinte. Votul s-a deschis pentru 49. Votul s-a închis acum. Se adoptă cu un vot. 50. 50, those 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, uh, la articolul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Articolul 8, amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la articolul 9, amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem la 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajunge la amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că este respins. Angel articol 15, amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Articol 16, amendamentul 61. Se adoptă anteriorul, spune doamna președinte. Uh, și verificăm totuși amendamentul 21. Votul s-a închis. Se adoptă.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 Ajungem la considerente. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de, amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 a fost retras. Amendamentul 29. Vot pe părți. Prima parte acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Doriți să verificăm? Nu. Vă mulțumește rezultatul. Ajungem la amendamentul de compromis 3. Uh, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 31 cu amendament oral Așadar, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajunge la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 15, uh, amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 35. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, însă verificăm. Verificăm punctul 37. Supunem la vot acest punct. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Clar. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum vot final, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Foarte bine, felicitări! Yeah. Now we go to uh, item 6. Trecem acum la punctul 6, uh, controlul um, pericolelor uh, uh, legate de accidentele majore care implică substanțe periculoase și dăm cuvântul doamnei Hanslick. Vă rog. please. Mrs. Hansling. Doamna Hanslick, aveți cuvântul. Okay. Uh, their colleagues, sorry. <laughs> um, sorry, sorry, sorry, sorry, I wanted to... Stimați uh, colegi, dați-mi, vă rog, uh, ocazia să mă exprim. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Directiva SEVESO este o directivă foarte importantă pentru prevenirea accidentelor uh, grave. Schimbările aduse directivei uh, sunt necesare pentru că dorim să adăugăm amendamentul 1 care vizează clasificarea, uh, etichetarea și ambalarea substanțelor periculoase și a amestecurilor și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui fapt. De aceea consider că schimbarea atitudinii vis-a-vis -vis de SVSO uh, nu este neapărat uh, adecvată. Multe dispoziții au fost uh, completate, eu sunt de acord cu aceste completări. Acestea includ reglementări cu privire la accesul cetățenilor la introducerea acestor schimbări și um, accesul la justiție. Atunci când vine vorba despre raportarea acestor uh, incidente, uh, e bine, evaluez pozitiv uh, simplificarea sistemului de raportare și de schimb de informații, pentru diverse comunități. În ceea ce privește schimbările propuse în raportul meu, e bine, acestea vizează două elemente. Unul uh, este legat de uh, schimbarea anexei 1 și, uh, doi, informațiile disponibile publicului. Aceste schimbări la anexa 1 se vor face prin actele delegate. Aceste modificări presupun eliminarea anumitor substanțe și introducerea unor substanțe noi în anexa 1. Anexa 1 este un element cheie al directivei căci definește um, substanțele și um, valorile prag. În același timp, se extinde sfera de cuprindere a directivei, uh, numărul uh, operatorilor, uh, Uh, și asta în legătură cu uh, cerințele SVSO2. Cred că schimbările în anexa 1 uh, și în anexa 7, care includ devieri de la standarde pe baza articolului 4, ar trebui să apare în procedura um, normală de reglementare. Atunci când vine vorba despre conținutul anexei 1, e bine, uh, aici au fost voci uh, prezente și în cadrul discuțiilor din comisia noastră, care se manifestau pentru excluderea sau includerea anumitor substanțe. Lucrând la acest uh, aviz, uh, am presupus uh, că odată ce analizezi conținutul anexei 1, practic te ocupi de sarcina Comisiei Envi. Din păcate nici eu, nici Comisia IMCO nu avem expertiza necesară pentru a vedea dacă o anumită substanță ar trebui sau nu inclusă pe listă printre substanțele care sunt enumerate în anexa 1. De aceea, propunerea mea vizează doar uh, procedura uh, schimbării și nu uh, substanțele în sine. În ceea ce privește furnizarea unor informații publicului, ei bine, dincolo de datoria de a înștiința publicul, în același timp este important să luăm în considerare forma și calitatea informațiilor distribuite. Cred că acestea ar trebui formulate într-o manieră clară, ușor de uh, înțeles de către cetățeni, pentru a nu exista niciun fel de dubii în legătură cu uh, comportamentul cetățenilor în caz de urgență. În caz de urgență gravă, ne dorim să primim informații adecvate, și nu neapărat uh, informații numeroase. Deci ne dorim doar informațiile relevante. Acestea ar trebui să ajungă și la uh, cetățeni, uh, accentul fiind uh, pus pe școli, spitale sau alte clădiri publice. Sunt de acord și cu propunerea Comisiei Europene că ar trebui să existe posibilitatea de a primi informații care țin de sfera publică într-o manieră mai deschisă. Însă, datorită unor elemente confidențiale și datorită faptului că anumite informații au uh, legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, aceste informații ar trebui să fie disponibile la cerere. Propun de asemenea ca Comisia Europeană să prezinte un uh, raport dat la patru ani cu privire la principalele urgențe și accidente care au avut loc pe teritoriul Uniunii Europene, cu comentarii legate de impactul acestor incidente sau acestor situații uh, de urgență cu privire la această directivă. E clar că mai putem uh, avea și dezbateri ulterioare cu privire la SVSO2. Deocamdată atât doream să vă ofer în cadrul comentariilor mele legate de această uh, directivă. Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este 21 iunie la prânz și votul va avea loc în luna iulie. Acum voi asculta cu atenție comentariile și întrebările colegilor. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Vă mulțumim foarte mult și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Prima dată, doamna Perez, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Hanslick pentru munca pe care a depus-o, pentru documentul pe care ni le-a prezentat. Sunt de acord cu dumnea ei cu, asupra faptului că ar fi foarte bine ca acum Comisia să revizuiască această primă propunere. În ceea ce privește procedura, sunt de acord cu doamna raportor și s-a discutat despre acest aspect și în aprilie când a avut loc un schimb de păreri în ceea ce privește revizuirea primei anexe, care trebuie să treacă prin procedura actelor delegate. Revizuirea acestei anexe este foarte importantă, pentru că e punctul cel mai important în ceea ce privește acest instrument care are de-a face cu substanțele periculoase. Trebuie să se treacă prin uh, procedura obișnuită. Sunt de acord cu doamna raportor în ceea ce privește accesul la informații. Trebuie să fie informați, mai ales aceia care se află în pericol cel mai mare în ceea ce privește asemenea accidente. Trebuie să aibă acces la informații într-un mod deschis. Cred că ar trebui să intrăm în detalii în ceea ce privește nevoia de a colabora cu autoritățile locale și regionale pentru a putea preveni accidente transfrontaliere informațiile din asemenea sisteme ar trebui să fie actualizate într-un mod regulat. Sunt de acord cu doamna raportor și în ceea ce privește redactarea unui raport de către Comisie atunci când au loc accidente grave pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să se spună care este impactul acestora asupra directivei despre care discutăm. Am anumite îndoieli în, un, în ceea ce privește periodicitatea. Cred că ar trebui să existe un asemenea raport de fiecare dată când există un accident, mai ales dacă acest accident este unul cu caracter transfrontalier. E nevoie să avem recomandări astfel încât să putem să prevenim accidente de acest tip. Încă o dată doresc să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă și vom veni cu amendamente din partea grupului meu. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Acum, din partea ALDE, domnul Kreutzmann, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult din partea colegei mele, doamna Paranova, care nu a putut să vină astăzi aici, voi face câteva comentarii în ceea ce privește acest subiect. Doamna Paranova a dori să îi mulțumească raportorului pentru documentul prezentat și pentru amendamente. Grupul ALDE sprijină propunerea raportorului în ceea ce privește anexa 2 și 7 și anume acestea să se supună procedurii uh, obișnuite. Suntem de acord și cu cele ce apar în ceea ce privește informațiile care trebuie împărtășite publicului. Doamna Par, Parcanova este de acord cu ceea ce se spune despre schimbările ce trebuie să aibă loc astfel încât mediul să fie mai bine pro, protejat. Însă avertizează asupra faptului că s-ar putea ajunge la o scădere în ceea ce privește sănătatea umană și protecția mediului. În ceea ce privește pragurile acum, pentru anumite substanțe, nu este foarte clar care este baza științifică sau tehnică pe care se bazează aceste informații. Așa că, probabil, acestea au fost fixate din punct de vedere politic în cazul anumitor substanțe nu există niciun fel de dovadă că în realitate s-a ajuns într-adevăr la asemenea niveluri ale substanțelor. Asemenea substanțe trebuie să apară în anexa 1, astfel încât să fie foarte clar cum afectează sănătatea umană și mediul. Substanțe care nu au fost toxice înainte au fost reclasificate acum. Colega mea spune că trebuie să se vorbească mai mult despre sănătate. În ceea ce privește accidentele, aici, în cazul lor, nu sunt incluse anumite substanțe care ar fi fost importante aici. În ceea ce privește valoarea riscului, e nevoie de modificări astfel încât riscul să fie mai bine caracterizat E nevoie de analize în ceea ce privește mediul, populația din jur. Aceste informații ar trebui să fie incluse în legislația privind protecția mediului. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Kreutzmann, că ați vorbit din partea doamnei raportor din umbră. Doamna Haiderule încă este în sală, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. M-am întrebat, auzind cele spuse, dacă aceste lucruri nu țin de Uh, comisia pentru Mediu. Raportul doamnei raportor este unul foarte bun. S-a concentrat pe competențele pe care le avem noi în comisia noastră. A făcut anumite completări foarte importante la propunerea comisiei. În primul rând, în ceea ce privește informațiile, cum trebuie acestea prezentate. Mi s-a părut foarte bine, mi s-a părut foarte bună această abordare, mai ales în ceea ce privește protejarea consumatorilor. Actele delegate. Și în acest sens, lucrurile sunt foarte bune. Însă m-ar interesa să văd cum, care este perspectiva Comisiei. Cred că vorbim de o îmbunătățire foarte mare de la propunerea comisiei și mă întreb dacă comisia poate să accepte aceste îmbunătățiri. Însă, doamnă raportor, vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă. Vă mulțumim, doamnă Rule. Grupul GUE, aveți vreun comentariu? Nu văd niciun raportor din umbră. Nu? Atunci... Vom da cuvântul Comisiei. Yes, thank you, uh, Mrs. Chair. Uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, ne bucurăm că această comisie este atât de interesată de propunerea noastră. vorbim despre o directivă care vorbește despre siguranța persoanelor și despre protejarea cetățenilor. Aceste aspecte sunt extrem de importante. Revizuirea acestei directive a, a avut loc pentru că a existat o reclasificare a substanțelor toxice în legislația europeană. Așa că era nevoie de o armonizare a acestei directive cu legislația în domeniul substanțelor chimice. Odată schimbat acest uh, sistem, uh, și directiva trebuie să se schimbe în 2015. Suntem de acord cu cele subliniate de raportorul dumneavoastră și de raportorii din umbră care au vorbit astăzi în ceea ce privește accesul la informație. Dacă ne dorim să prevenim asemenea accidente, e clar că e nevoie de un grad sporit de transparență. E foarte importantă pentru eficacitatea acestei directive. Oamenii trebuie să fie foarte bine informați în ceea ce privește pericolele la care se expun și de aceea le mulțumim tuturor celor care au lucrat la acest raport. Le mulțumim că sprijină propunerea noastră în acest sens. Suntem de acord că informația trebuie să fie disponibilă, o parte din ea, pe internet. Dacă cineva se confruntă cu un accident, trebuie să aibă acces rapid la informație. Probabil că informația a fost primită în trecut și trebuie ca aceasta să poată fi accesibilă cât mai repede. Și astăzi acest lucru se face prin intermediul internetului. Informații adiționale ar trebui să fie disponibile la cerere. Informația trebuie să fie una valoroasă, să fie clară. Acestea sunt cuvintele folosite de doamna raportor și cred că sunt foarte potrivite. În ceea ce privește domeniul de aplicare și actele delegate, doamnă președinte, dați-mi voie să explic în ce constă această abordare. Este foarte importantă în cadrul sistemului. Există o legislație europeană în ceea ce privește etichetarea și ambalarea substanțelor chimice. Aceasta se folosește de, de informațiile care există în legătură cu proprietățile substanțelor, astfel încât să fie, să fie hotărâtă o clasificare. Când o substanță este clasificată în cadrul acestei legislații, dacă aceasta primește anumite caracteristici, cum, caracteristici, cum ar fi că e toxică, de exemplu, atunci trebuie să se ia anumite decizii. Aceste decizii de clasificare se bazează pe informații tehnice. E o procedură nouă sub tratatul de la Lisabona care se folosește în acest caz. O substanță poate fi clasificată și pe baza proprietăților intrinsece, Însă, aceasta nu, po- nu reflectă întotdeauna pericolul de accidentare în cazul folosirii acestei substanțe. Dacă vă uitați la partea 3 din anexa 1, în propunerea noastră, veți vedea că nu vorbim despre excluderea unei substanțe din directivă, ci vorbim despre următoarele, despre definirea condițiilor în care o anumite substanță intră sub incidența acestei directive. În anumite condiții nu intră. Pentru că la criterii vom decide că nu există un risc foarte mare de accident în cazul unei anumite substanțe. Dacă ne folosim doar de proprietățile intrinsece ale substanței în cadrul directivei, atunci ne putem confrunta cu următoarele situații. Clasificarea pentru asemenea substanțe sub comitologie are un impact aici care nu este proporțional cu pericolele de accidente. Însă înțelegem care sunt îngrijorările Parlamentului în ceea ce privește puterile Comisiei care derivă din actele delegate. În anexa 4 am uh, propus niște criterii generale pe care să se bazeze asemenea decizii. Acum lucrăm împreună cu experții pentru definirea acestor uh, criterii pentru a putea completa anexa 7. Am mai văzut și alte documente în Parlament care merg spre această direcție de a discuta mai degrabă criteriile decât să punem sub semnul întrebării această posibilitate de a specifica condițiile sub care o substanță poate fi încadrată într-o anumită categorie sub actele delegate. Așa că rugăm această comisie să ia în considerare și o asemenea abordare. Și în final, salutăm faptul că se cere o consolidare a raportării. Raportorul a făcut această propunere, dacă, există raport, dacă se fac raportări la accidente, astfel se vor uh, disemina lecțiile învățate, bunele practici în toate statele membre. Știm că există o propunere pentru un raport adițional față de cel propus de noi. La articolul 20, alineatul 4, se spune că Comisia va face un raport. Nu înțelegem exact care e intenția raportorului. De a extinde ceea ce apare în acest raport sau de a crea un al doilea ciclu de raportare. Comisia ar crede că e deja destul de mult pentru că a fost propus deja un asemenea ciclu de raportare. Apoi, despre raportarea după fiecare accident. Unele accidente sunt la o scară foarte mare, unele sunt importante, dar au un impact limitat. Avem cam 20, de la 20 la 35 de accidente care sunt raportate în fiecare an, însă acestea nu se pretează raportării. Credem că, după câțiva ani, când vom avea mai multă experiență, va fi posibil să includem și rapoartele în ceea ce privește accidentele majore. Sper că am răspuns la întrebările care mi-au fost adresate și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi. Doamna Hanslich, doriți să interveniți? Pani Przewodnicząca. Doamnă președintă, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție deosebit de interesantă în jurul raportului prezentat de mine. După ce v-am ascultat, am ajuns la concluzia că avem, practic, o poziție comună din multe puncte de vedere. Prin urmare, consider că vom ajunge la un compromis foarte, foarte bun în viitor. E un semn bun pentru viitor. Vă mulțumesc pentru comentariile făcute și aș dori să vă amintesc că 21 iunie, ora 12, este termen limită de depunere a amendamentelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. În materie de calendar aș putea continua considerarea amendamentelor pe 11 iulie, votare la IMCO 12 iulie, votul în alte comisii, în plenară oricum, în decembrie 2011. Suntem în avans față de orarul anunțat, însă doamna Gebhard de aici, așa că putem trece la punctul 7, contracte de credit pentru cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a regulamentului CE numărul 924 din 2009. Dau cuvântul raportoarei, doamna Evelyn Gebhardt. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre un aviz pentru Comisia Econ are de-a face cu organizarea sistemului SEPA, cum este acesta organizat și cum e singurul instrument de supraveghere. Prima întrebare în acest sens e următoarea. Propunerile care există propuneri care nu au fost acceptate de Comisia Europeană se pune întrebarea dacă vechile sisteme pot să funcționeze în paralel cu noul sistem SEPA. Am ajuns la același răspuns, la fel ca Comisia Europeană, și anume că trebuie neapărat să stabilim un termen limită. Pe parcursul timpului, în cadrul pieței interne pe care ne-o dorim și în zona euro care există, există, nu ar trebui să existe diferite sisteme de supraveghere. E nevoie aici de un sistem comun și sperăm că pe parcursul timpului vom putea armoniza aceste sisteme atât cât este posibil. A fost prima întrebare la care a trebuit să răspund. O a doua întrebare a fost următoarea, în legătură cu calendarul care trebuie să fie timpul de transfer de la sistemele de acum spre SEPA. Există multe discuții în diferite cercuri acum în acest sens și în cadrul consumatorilor și așa mai departe. Se pune întrebarea dacă trebuie să se pună același termen limită pentru transferuri cât și pentru alte tipuri de plăți trebuie să mă gândesc la termen în germană. Am pregătit tot documentul în engleză, îmi pare rău. Așa că întotdeauna am niște probleme terminologice. Dacă trebuie să existe același timp pentru transferul de credite, cât și pentru debitare directă. În prima variantă am scris că da, e nevoie de același termen. Însă, m-am gândit mai bine în ceea ce privește aceste transferuri și debitările directe. Sistemele sunt diferite și de aceea e nevoie ca consumatorul să fie protejat. Acest aspect este foarte important. În cadrul transferurilor, lucrurile stau într-un fel și veți vedea și în amendamente. E vorba de niște date care sunt foarte sensibile și acestea trebuie să fie protejate. Protejarea datelor e un aspect de care trebuie să ținem cont. Însă în cadrul debitărilor directe lucrurile stau altfel. Aceste date pot fi transferate spre o a treia parte față de primul caz în care lucrurile nu stăteau așa. Deci se pune problema protejării datelor și a urmăririi acestor date. În cazul în care aceste date au fost folosite într-un mod necorespunzător. Și această întrebare este una foarte sensibilă. Am discutat și cu alții că e nevoie de un sistem de securitate Aici lucrurile trebuie îmbunătățite. Nu doar eu consider acest lucru și Comisia Europeană a prevăzut asemenea sisteme. Transferurile trebuie să fie efectuate mai rapid. Trebuie să se țină cont de securitate, de urmărirea acestor date. Iar în cazul unui abuz, ce se întâmplă într-un stat membru, cum se poate schimba situația. E nevoie de mai mult timp pentru a putea rezolva și aceste probleme. Cred că acestea au fost chestiunile cele mai importante și la care trebuie să găsim un răspuns din perspectiva protejării consumatorilor. Apoi, o altă întrebare, în ceea ce privește termenii care au fost stabiliți de Comisia Europeană. M-am gândit și la acest aspect. Trebuie să ajungem la o armonizare a sistemelor, da, însă trebuie să ne putem obișnui și cu acest nou sistem. De aceea eu am propus ca termenul să fie prelungit cu doi ani față de propunerea comisiei, adică pentru transferuri în loc de 2 ani, 4 ani iar pentru debitare, în loc de 3 ani, 5 ani, să, pre- să fie prevăzut, prevăzut un termen de 5 ani. E important ca consumatorii să cunoască acest nou sistem. De aceea am cerut o prelungire a intervalelor propuse de comisie. Desigur că această prelungire are efect și asupra, datelor, și asupra termenelor de raportare. Și acestea trebuie să fie prelungite astfel încât rapoartele să poată să fie redactate. Aș dori să vă mai atrag atenția Asupra următorului aspect, există o anexă pe care a propus-o Comisia Europeană Acolo există niște chestiuni foarte sensibile și vă spun imediat și unde găsiți informațiile despre care vorbesc. Probabil v-a uimit faptul că există o anexă atât de lungă, dar lucrurile stau așa pentru că am preluat în textul articolelor multe lucruri care apar în anexe. Vorbesc de amendamentul numărul 6, Se vorbește de identificarea, folosirea datelor de cont. Și despre transferurile care sunt făcute. Sunt niște aspecte tehnice, însă în cadrul acestor aspecte tehnice regăsim foarte multe date cu caracter personal. De aceea, ele nu ar trebui să apară într-o anexă, așa cum a stabilit inițial Comisia Europeană. Acestea trebuie să rămână în textul legislativ, pentru că vorbim de date cu caracter sensibil. Și cred că sunteți de acord cu mine în acest sens. la amendamentul 26. Nu. Amendamentul 31. Aș dori să vorbesc puțin despre el. Am spus deja câte ceva. Are de-a face cu tipul de date în cadrul transferurilor. adică cel care primește suma de bani, ce fel de date pot fi mai departe transferate. Comisia Europeană a spus că e vorba de numele plătitorului sau codul IBAN al plătitorului, că acesta poate fi dat mai departe. Cred că și această chestiune este una foarte sensibilă nu cred că asemenea date trebuie să îi parvină plătitorului, e vorba tot de date cu caracter foarte sensibil. Cred că asemenea date nu ar trebui să fie transferate mai departe. Și aceasta e o propunere pe care am făcut-o. Și apoi un ultim punct ce se întâmplă atunci când o plată nu este efectuată. Pentru mine a fost foarte important în cadrul acestor tranzacții care nu sunt efectuate, costurile au fost punctul cel mai important. Ce costuri îi parvin plătitorului? Prin amendamentul numărul 12 am încercat să iau o poziție în care spun că plătitorului nu pot să-i se impună comisioane pentru operațiunile care sunt uh, rezultatul insuficienței de fonduri în conturile plătitorului, până în momentul în care plata prin debitare directă devine scadentă. Iar apoi, la amendamentul 13, plătitorul nu este cel care trebuie să plătească în cazul în care plata nu a fost efectuată. Cred că lucrurile trebuie să fie foarte clare. Când există o problemă în sistemul bancar, atunci nu plătitorul trebuie să fie cel care suportă comisioanele acestei greșeli. Cel care a cauzat problema este cel care trebuie să suporte costurile. Acestea sunt principalele elemente de care m-am ocupat în cadrul amendamentelor și acum aștept reacțiile colegilor mei. Aștept cu nerăbdare și amendamentele pe care trebuie să le depuneți în următoarele două zile. De aceea, săptămâna trecută, când au existat deja și traducerile, mi-am uh, trimis textele mai departe raportorilor din umbră, astfel încât aceștia să se poată pregăti și să nu fie luați prin surprindere de text. Lucrurile despre care vorbim sunt foarte importante pentru comisia noastră și trebuie să dăm un aviz foarte bun Comisiei Econ. Vă mulțumesc! Thank you very much, Madam Gephardt. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Gebhardt. Prima reacție de la PPE, domnul Busutil. Aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim raportoarei pentru avizul domniei sale. O să mă limitez la un singur aspect care se referă la termenul limită însă aș începe prin a spune că, în opinia mea, această lege este deosebit de importantă în interesul consumatorilor și în interesul mediului de afaceri și sper că în avizul nostru vom putea să contribuim într-adevăr decisiv ajutându-i pe colegii de la Comisia Econ. Cred că cea mai importantă chestiune de subliniat aici este cea cu privire la data limită. Din câte înțeleg, la Econ, raportorul responsabil pe fond sugerează că ar trebui să punem 2 ani până la încheierea acestui proiect. Cred că această sugestie merită să fie luată în seamă. E important să avem o dată limită și o dată limită nu foarte îndepărtată, ci pe cât de scurtă, scurtă posibil, pentru că acest proiect trebuie să fie definitivat. Uh, continuă deja de foarte multă vreme și cu cât mai curând reușim să-l punem pe picioare, cu atât mai curând consumatorii și mediul de afaceri vor avea de câștigat pe piața internă. Dacă nu mă înșel, Doamna Gebhardt dorește să prelungească acest termen de la 2 ani la 3 în cazul transferurilor de credite și la 4 ani în cazul debitelor directe. Nu sunt convins de ce ar trebui să întârziem lucrurile de la 2 la 4 ani. E o prelungire foarte, foarte lungă. eu am fost însărcinat cu acest dosar după primul schimb pe care l-am avut anul trecut, așa că doresc să, să o plasez pe doamna Gebhard deasupra oricărei suspiciuni și uh, o rog să-mi explice de ce uh, susține această prelungire. Însă, după prima lectură a dosarului, aș tinde să sprijin poziția raportorului responsabil pe fond. Pentru că, într-adevăr, cred că acest uh, raport trebuie să fie definitivat și implementat cât de curând posibil. Însă, rămân deschis și uh, dacă doamna raportoare mă poate convinge că altfel stau lucrurile, o rog să o facă. Vă mulțumim. Următoarea reacție din partea ALDE. Mm, Olesbici, vă mulțumesc, uh, doamnă președintă. Mulțumim pentru proiectul de raport, doamnă Gebhardt. Lucrurile pe care doream să le spun au fost puse deja de domnul Busutil și nu Bușoi. Cred că, într-adevăr, este un aspect esențial pentru IMM-uri, pentru mediul de afaceri și pentru consumatori. N-ar trebui să întârziem mult lucrurile aici. Probabil mă puteți convinge de contrariu, însă nu sunt sigur că așa stau lucrurile. Sunt destul de pesimist la urma urmelor. Nu cred că vom avea de câștigat dacă amânăm lucrurile. Asta ar fi ideea principală. De aceea, sper că vom putea ajunge la un fel de consens în final. Un alt lucru uh, ar fi că probabil o să am și eu o serie de amendamente cu privire la țările din afara zonei euro și la articolul 7.2. Nu știu dacă colegii germani sunt dispuși să accepte așa ceva. E vorba de o excepție o derogare în țara mea, principala țară pentru exporturi este Germania, principalul partener comercial. Prin urmare, acest lucru n-ar fi bun nici pentru IMM-uri, nici pentru consumatori. De aceea, Consider că ar trebui să avem grijă atunci când recurgem la diferite derogări și cazuri speciale pentru anumite țări. Astea ar fi principalele lucruri pe care doream să le spun, însă principala chestiune rămâne cea a termenului limită, calendarului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Următoarea intervenție. Voi fi succintă, nu sunt raportor din umbră și nici nu am avut posibilitatea de a vorbi cu Pascal Dafon în legătură cu acest subiect, însă în ceea ce privește calendarul acum. Noi suntem, noi germanii suntem cei care suntem cei mai presați de public în ceea ce privește acest aspect. Trebuie să existe niște discuții în cadrul grupului politic. Nu pot să reacționez fără o, o asemenea discuție. Mulțumesc. Thank you. Next speaker is from GUE. Vă mulțumim. Următorul vorbitor de la GUE, domnul De Jong. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să spun că am încercat să mă las convins în legătură cu acest calendar. Am participat la câteva întâlniri pe această temă, am avut discuții extinse cu organizațiile naționale ale IMM-urilor din țara mea, să, sincer, n-am găsit niciun argument valabil care să sugereze nevoia unei întârzieri sau prelungiri și de aceea sprijin spusele domnilor Busutil și Schmidt pe această temă și aș sprijini propunerea originală a comisiei și nu amânarea cred că s-ar crea și o serie de confuzii pentru consumatori și IMM-uri, pentru că trebuie să facem acest, acest lucru și nu e greu de făcut. Poate mai, mai greu pentru anumite bănci de anumite, țări, însă în ansamblu nu este deosebit de dificil și observ și eu că derutează faptul că avem un sistem european și un sistem național și nu știu la care să recurg și când. Uh, nu ne ajută să amânăm lucrurile și transferul final. Acestea fiind zise, sprijin raportul doamnei Gebhardt. Sunt lucruri foarte bune în acest raport, de exemplu, nevoia de a oferi informații juste, de a oferi asistență persoanelor când e vorba de a utiliza această informație, aspectele care țin de confidențialitate și intimitate menționate de doamna Gebhardt, sprijinim acest demers pe lângă asta, IMM-urile noastre au avut o întrebare pe care, a, și ca urmare, am să depun două amendamente. Una, ideea sistemelor a, novatoare, dincolo de ce avem în prezent, sunt aplicații internet, sunt sisteme telefonice care ne pot ajuta în acest sens și sigur că n-ar trebui să blocăm nicio posibilă inovație în acest domeniu deci s-ar impune o serie de schimbări menite a clarifica faptul că inovațiile nu trebuie să fie oprite și că ar trebui să lăsăm loc pentru dezvoltarea noilor tehnici. Și de asemenea, IMM-urile doreau să fie reprezentate în structura națională menită a superviza acest sistem. Și cred că este o solicitare justă și am să depun un amendament în acest sens. Vă mulțumesc. Thank you. Next speaker is uh, Madame Steele, please. Vă mulțumim. Următorul vorbitor, doamna Stele. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc raportorului. Aș dori să mă opresc asupra acestei chestiuni a costurilor Pornind de la amendamentul 15, doamna Gebhardt a întrebat Comisia ce se face cu privire la costurile tranzacțiilor, la tarifele plătite pentru tranzacții. Eu, fiind din Regatul Unit, nu particip cu țara mea la zona euro, și, dar când am făcut tranzacții între Regatul Unit și Belgia, tarifele difereau de la o instituție la alta dacă ne gândim la natura transferurilor electronice, mă frapează puțin că aceste costuri suportate de consumator pentru un transfer electronic dintr-o țară în alta diferă foarte, foarte mult și sunt foarte mari. Uh, suntem aici să protejăm consumatorii și, prin urmare, e important să punem această întrebare. Se poate explica cumva uh, sau s-ar putea spune că n-ar trebui să se solicite taxe pentru costuri pentru aceste tranzacții sau dacă se percepe taxe pentru aceste tranzacții, atunci lucrurile ar trebui să fie omogene, să se știe clar uh, cât va trebui să plătească fiecare consumator pentru astfel de tranzacție. Prin urmare, consider că această chestiune costurilor impuse consumatorului este deosebit de importantă și aș vrea să știu Uh, cum s-a documentat Comisia prin diferitele state membre, diferite bănci, să vadă dacă există un singur tarif, dacă sunt protejați consumatorii și așa mai departe. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Kreutzmann, doreați să spuneți ceva? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să atrag atenția asupra unei probleme care nu trebuie rezolvate la nivel european, ci anume la nivel național în ceea ce privește băncile. Băncile. Dacă băncile sunt uh, de acord ca e nevoie de aceste noi sisteme, înseamnă că vorbim de o acceptanță mult mai mare. Trebuie să existe o dezvoltare tehnică ulterioară. Acum vorbim despre o nouă procedură care va fi valabilă, astfel încât banca trebuie să se ocupe acum de alte numere de identificare decât până acum. Asta ar fi rezolvarea. Și atunci, și în ceea ce privește perioada de transfer, dacă intervine această nouă tehnică, lucrurile vor sta altfel. Vorbim despre o birocrație uriașă care va fi construită, iar apoi va fi nevoie de acceptare a acestor noi tipuri de date, noi numere bancare pentru fiecare client. Astfel de lucruri pot fi reglementate, însă dacă ne dorim să ne restricționăm la termenul mai scurt, apar probleme. Da, doamnă raportor, știu că protejarea datelor este un subiect foarte sensibil, însă vorbim acum despre o nouă tehnică, de, noi uh, date de identificare bancară. Cel puțin așa stau lucrurile în Germania. Însă această problemă trebuie să fie rezolvată. Ar fi foarte frumos dacă am putea o rezolva la nivel european, să spunem că vorbim despre o modificare tehnică. Însă, lucrurile stau în felul următor. Da, într-adevăr, ar fi fermecător să rezolvăm noi astfel problema. Însă, dacă la un moment dat se dă o, un număr greșit, un cont greșit, atunci lucrurile devin foarte problematice. Ce se întâmplă cu sumele care nu mai ajung unde trebuie? În Germania, în cazul unor astfel de transferuri, până la urmă se ajunge la această sumă. Banii sunt foarte bine controlați și până la urmă clientul își primește bani într-un interval de 2-3 zile. Lucrurile sunt bine reglementate. Însă lucrurile s-au mai întâmplat și altfel, intervin tot felul de probleme. Și eu sunt de acord cu intervalul mai restrâns de timp, pentru că ar duce la o mai bună rezolvare a problemelor. E nevoie de schimbarea datelor de identificare bancară, astfel încât asemenea probleme să fie rezolvate. Și nu vorbim despre un număr restrâns de date, vorbim de milioane de date. Și probabil că soluția ar trebui să fie una la nivel european. Iar apoi statele naționale trebuie să primească un termen în care să se poată pregăti pentru a face această trecere. Dacă lucrul ar rămâne la nivelul statelor naționale, atunci băncile s-ar confrunta cu și mai multe probleme. Și atunci vorbim despre o nouă schimbare, despre o schimbare tehnică, ce se întâmplă. Cei care pot intra în detaliu și înțeleg mai bine lucrurile ar trebui să se implice, astfel încât să vedem ce fel de abordare putem să avem în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Acum dau cuvântul reprezentantul Comisiei Europene de la G-Markt. Aveți cuvântul. Domnul, domnul Kreuzmann vorbea despre un ordin permanent, însă în ideea mea acesta diferă de o directivă. S-ar putea clarifica acest lucru ca să nu fie confuzii. Vă mulțumesc foarte mult. O serie de comentarii din partea Comisiei. A fost o serie de intervenții cu privire la termenul limită, care este o componentă esențială a acestei propuneri de regulament. Într-adevăr, Comisia a decis să propună două date deosebit de ambițioase, gândindu-ne la faptul că sistemul de transfer de credite SEPA a fost deja lansat în ianuarie 2008 că sistemul de debit direct SEP a fost lansat în noiembrie 2009, că o serie de state membre și o serie de operatori privați au trecut deja la SEPA, însă, într-adevăr, în prezent, încă o serie de state membre sau agenții în anumite state membre uh, tergiversează lucrurile și întârzie acest transfer spre SEPA. În opinia comisiei este că nu trebuie să-i penalizăm pe cei care au făcut toate eforturile și investițiile necesare pentru a trece la SEPA și pentru a păstra acest uh, elan, am considerat necesar să păstrăm acest termen limită și de aceea Comisia a propus un an de la adoptarea regulamentului privind pentru transfer de credite și 2 ani pentru debitul direct. ce am considerat că aceste perioade ar fi suficiente pentru cei care nu au demarat uh, eforturile de tranziție la SEPA. Doamna Gebhardt a făcut o serie de propuneri de modificare a anexei sau de deplasare a unei părți a anexei la propunerea Comisiei în textul propriu-zis, într-adevăr, la anex să avem două seturi de dispoziții. Unul se referă la protecția consumatorilor, care vor trebui să plătească pentru un produs nou, acest debit direct SEPA, primul instrument de debit direct SEPA va fi un produs nou în anumite state membre sau pentru anumiți consumatori din anumite state membre, și din acest motiv Comisia a propus să adauge o serie de dispoziții la regulile existente formulate de uh, industria bancară, tocmai pentru a permite consumatorilor să solicite informații noi, verificări noi sau să facă posibilă restricționarea tranzacțiilor de debit direct pentru anumiți creditori sau să refuze uh, Uh, debit direct de la anumiți creditori. Și pe de altă parte avem o listă de chestiuni extrem de tehnice, standarde tehnice formulate la nivel internațional, serie de date factuale, de informații care trebuie să fie transmise între diferitele repere din lanțul plății. Considerăm că aceste elemente tehnice trebuie să rămână la anexă. Pentru că, tocmai pentru că sunt foarte, foarte tehnice dacă trebuie să le trecem prin codecizie, ar putea dura ani de zile și ar putea uh, funcționa ca o frână în calea inovației. Un alt aspect adminteri important menționat în cursul dezbaterii de astăzi. Și pentru a păstra această flexibilitate și pentru a permite modernizarea și inovarea acestor tranzacții, am considerat că ar fi de preferat să păstrăm aceste elemente tehnice la anexă tocmai pentru a accelera procedura de modificare a cerințelor tehnice din anexă. Inovația joacă un rol important, nu vrem să blocăm inovația cu acest regulament și de aceea propunerea comisiei conține o serie de scutiri, de derogări în articolul 1. Cu toate acestea, când, de fiecare dată când introducem noi metode de plată prin internet sau prin telefonul mobil, de exemplu, când aceste plăți duc la un transfer de credit sau debit direct, transferul de credit și debitul direct, această componentă din instrumentul de plată ar trebui să facă obiectul acestui regulament. Nu dacă industria vrea să introducă instrumente de plată alternative, care nu includ uh, transfer de credit sau debite direct, atunci acestea nu vor face obiectul acestui regulament. Și astfel, regulamentul încurajează inovarea, care este un element cheie privind competitivitatea economiei europene. În ceea ce privește tarifele, Comisia, în propunerea sa, se referă doar la chestiunea tarifelor plătite între bănci, taxa de schimb între bănci, stabilite fie bilateral sau multilateral de instituțiile bancare sau de instituțiile de plată. Taxele bancare plătite de consumatori sunt deja prinse într-un alt regulament privind plățile transfrontaliere adoptată inițial în 2001 și revizuit în 2009 Acolo se statua principiul tarifării egale. Se spunea că un consumator trebuie să plătească la fel pentru un transfer intern sau transfrontalier, fie acesta transfer de credit, debit direct sau plată prin card. Acest lucru este deja reglementat. Nu este nicio diferență între taxa bancară plătită de consumator pentru astfel de tranzacții, iar investigația pe care am făcut-o noi ne-a arătat că asta a dus la o scădere generală a nivelului tarifelor impuse de bănci consumatorilor. Costurile taxele nu au sporit, ci nivelul acestui tarif de transfer transfrontalier a coborât la nivelul tarifului intern. Și sunt chiar gratuite aceste tranzacții în multe țări. Însă propunerea se referă la componenta multilaterală a tarifului de schimb, care contravine politicii concurențiale. Este în conformitate cu dispozițiile tratatului. De aceea, Comisia a propus o interzicere generală a acestei, uh, acestui tarif de schimb pentru fiecare tranzacție, însă ar putea fi uh, exista motive să se păstreze un astfel de sistem multilateral pentru acele tranzacții care sunt respinse sau refinanțate de una din băncile implicate în procesul de plată. Deci nu ne referim aici la tarifele plătite de consumator, pentru că acestea sunt acoperite de alte legi europene. Acestea erau comentariile pe care doream să le fac. Doamnă președintă, și dacă există alte întrebări, eh, vă pot răspunde fie bilateral sau chiar în această întâlnire. Um, Mulțumim foarte mult. Aș dori să salut prezența unor uh, oaspeți de marcă, un uh, grup de senatori cehi care au venit la întâlnirea comisiei noastre la invitația doamnei Roitova. Următorul uh, vorbitor, doamna Gerhard. Doriți să comentați în legătură cu întrebările? Vă mulțumesc, doamnă președinte. O primă observație. Amendamentul meu în ceea ce privește tarifele de schimb, acestea au de a face doar cu plățile suportate de consumator, nu și cu ceea ce s-a schimbat în regulamentul modificat în anul 2009. Am avut un aviz și în legătură cu această temă, de aceea nu găsesc niciun fel de contradicție în ceea ce privește această poziție și cea a Comisiei Europene. S-a schimbat doar uh, volumul. Comisia Europeană a pus lucrurile foarte complicat, cred că acestea pot fi simplificate. E loc de discuție aici. Stimate colegi, stimați colegi, cred că în uh, mare parte avem aceeași părere vorbim despre inovații. Acestea nu trebuie să fie împiedicate. Și am propus tocmai renunțarea la articolul 7, pentru că aici sunt prevăzute o întreagă serie de excepții. Aștept amendamentele dumneavoastră să vedem ce părere aveți, dacă putem face mai mult decât să renunțăm la anumite amendamente. Și apoi ne dorim încercarea unei simplificări. Prelungirea sau neprelungirea termenului pentru punerea în aplicare. În ceea ce privește debitarea directă, vorbeam de o prelungire de la 3 la 4 ani, o prelungire cu un an. Domnule Buzutil, nu vorbeam de o prelungire cu 2 ani, ci cu un an și există diferite motive care m-au făcut să prezint lucrurile în acest fel. În primul rând, organizațiile de protecție a consumatorilor la nivel european ne cer următoarele. Ne cer ca ambele sisteme, atât SEPA cât și cel național, să funcționeze în paralel. Ar putea fi o posibilitate. Apoi, există multe organizații care spun că această schimbare trebuie să aibă loc acum, cât de repede. Așa că eu am încercat să mă gândesc la un compromis între aceste poziții diferite. Cum a spus și doamna Rule, în țara mea, în ceea ce privește autoritățile, autoritățile regionale, se tem foarte tare că în acest timp care a fost propus de Comisia Europeană nu vor reuși. Tocmai de aceea m-am gândit că e nevoie de o prelungire cu un an față de cea propusă de Comisia Europeană. Nu am cerut 10 ani în plus, ci un an în plus. Vorbim despre comune foarte mici, care sunt de sine stătătoare, trebuie să schimbe întregul sistem software și vor avea mari greutăți în acest sens. Am vrut să se audă și vocea lor și să poată să se alinieze și ele. Și acesta este unul din motivele pentru care am cerut o prelungire cu un an față de propunerea inițială a Comisiei Europene de ce sunt de acord cu Comisia Europeană în ceea ce privește o diferență între datele care trebuie date în cazul transferului de credite și în cazul debitorului directe. E vorba de două acțiuni diferite și de aceea și datele trebuie să fie unele diferite. Însă mai putem discuta încă o dată acest subiect. Apoi întrebarea domnului Kreutzmann. Da, e și aceasta o întrebare foarte importantă. Și eu sunt de aceeași părere. Și m-am gândit chiar să fac un amendament în acest sens. Nu l-am găsit acum, poate am și uitat de el, însă este un subiect care este foarte important. Are de-a face nu doar cu durata, ci și cu debitarea directă. Da, mi-aș dori să existe o clasificare astfel încât uh, în, cau- în cazul debitărilor directe la trecerea la SEPA să nu trebuiască să se reconstruiască totul. Știm că li s-a spus băncilor că trebuie să facă acest transfer, însă trebuie să ne asigurăm că nu totul trebuie reconstruit, că pot fi anumite date transferate în mod automat. Am încercat să găsesc amendamentul pe care credeam că l-am făcut, însă nu l-am găsit, de aceea voi face acest amendament din nou. Cred că acest punct e unul foarte important pentru consumatori. Și cred că am răspuns la întrebărilor care, la întrebările care mi-au fost adresate. Aștept cu nerăbdare amendamentele și aștept și ședințele pe care le vom face între raportorii din umbră pentru a vedea cum putem să ajungem la un compromis, astfel încât, în final, să avem un aviz bun din partea comisiei noastre. Și, de asemenea, să ținem cont de consumator de protejarea datelor. Acestea sunt lucrurile care sunt pentru mine cele mai importante și cu care trebuie să fim atenți. Mulțumesc! Thank you, Madam Gephardt, for your clarity. Mulțumim foarte mult, doamnă Gerhardt, pentru lămuririle oferite. Termenul de înaintare a amendamentelor, 25 mai, la ora 18. Discuția amendamentelor pe 15 iunie, vot în comisie în aceeași zi, în plenară în septembrie. prima plenară din septembrie. Dați-mi voie să vă reamintesc că, că a apărut un uh, nou uh, număr al revistei uh, comisiei noastre și poate fi găsit la biroul de distribuție de la intrarea în această sală. Vă puteți alătura rețelei de prieteni ai IMCO transmițând o scrisoare prin e-mail. Trecem acum la punctul 8. Uh, Acorduri de credit relate de, uh, legate de proprietate rezidențială și dăm acum uh, cuvântul raportorului domnului Lechner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist jetzt Verbraucher. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă, mă bucur foarte mult că văd în sală colegi care au participat și la prima revizuire a acestui text, acum vreo 5-6 ani. Mă bucur că încă se mai află aici, în această sală. Cum, stă, cum stau lucrurile cu regulamentul? Până acum nu există niciun fel de regulament la nivel european în ceea ce privește creditul ipotecar acestea au fost lăsate în afara sferei de aplicabilitate. Dispozițiile, o parte din dispoziții, eh, preiau și această parte a creditului ipotecar. Acest lucru joacă un rol important și trebuie ca în această directivă să fim foarte atenți să nu se ajungă la texte legislative care se contrazic în între cele pentru consumator pe de o parte și cele care au de-a face cu creditul ipotecar pe de altă parte. Trebuie să existe o anumită armonie, astfel încât statele membre să nu trebuiască să vină cu schimbări în texte. Mă bucur că Comisia s-a abținut aici și a, nu a pus tot felul de amănunte în text. Propunerea este una succintă și se restrânge Creditele pentru consumatori sunt diferite față de creditele ipotecare. Vorbim de o afacere de mari proporții, vorbim despre finanțări transfrontaliere, vorbim despre cumpărarea unui televizor, cumpărarea unui aparat. Consumatorii sunt apoi antrenați într-o serie de activități fără să fie conștienți de consecințele pe care le vor avea acțiunile lor. De aceea, trebuie să avem foarte mare grijă. Trebuie să putem să ne ocupăm de fiecare caz. Comisia spune nu doar că integrarea pe piață are acum diferite lipsuri, ci și că este foarte îngrădită. Există probleme nu legate doar de aspectul lingvistic, de încredere în instituții, în anumite bănci, ci există și problema refinanțării în cazul creditelor ipotecare. Condițiile sunt diferite în Uniunea Europeană. Există regulamente diferite în acest domeniu în statele membre. Toate aceste, toți acești factori duc la faptul că piața nu este bine integrată. Însă nu cred că e o problemă atât de mare, pentru că nu cred că tot în Europa trebuie să fie armonizat. Și acum, pe scurt, la fiecare punct, domeniul de aplicare, nu vorbim doar despre uh, proprietățile rezidențiale, ci și de alte tipuri de ipoteci. Asta doar pentru a clarifica lucrurile. Ce mai trebuie menționat aici? Pentru consumator există în directivă anumite scutiri asupra cărora trebuie scutăm vor apărea în raport, nu cred că vor duce la anumite probleme. Însă trebuie să existe o armonizare. Și în uh, directiva în ceea ce privește consumatorii și cea, în ceea ce privește creditele, în ceea ce privește domeniul de aplicare, este tocmai cel legat de contractele de credit. Însă, în ceea ce privește contracte de credit între întreprinderi și consumatori, aici trebuie să mai citim o dată definiția pentru a clarifica mai bine lucrurile. Probabil ar trebui să vorbim cu comisia, să vedem cum sunt formulate contractele de credit în cadrul consumatorilor. La articolul 5. se vorbește despre acționarea în interesul consumatorului. Adică, acel care acordă creditul trebuie să țină cont de interesele consumatorului și trebuie să se știe care sunt consecințele juridice. Și aici trebuie să verificăm dacă nu putem cumva formula mai succint aceste lucruri. Apoi, în articolul 6, competențele tehnice. Cu siguranță e un aspect important care nu trebuie trecut cu vederea. Trebuie să se vadă exact gradul de, de calificare. În ceea ce privește publicitatea, trebuie să vedem dacă aceasta poate să fie problematică în ceea ce privește întregul contract de credit. Mă întreb dacă banca este cea care trebuie să se ocupe și de ratele în ceea ce privește creditele ipotecare, dacă ea trebuie să vină cu aceste informații, cred că aici se depășește puțin competența. Însă trebuie să existe o hârtie cu informațiile cele mai importante care trebuie oferită la început consumatorului. Trebuie să fie clar care este și rata anuală și aici există și o problemă. În ceea ce privește costurile de asigurare anuală. Acestea sunt diferite de la stat membru la stat membru și de multe ori nu pot fi verificate. Dacă acestea trebuie să apară și în publicitate, atunci lucrurile vor fi problematice. De aceea trebuie să mai discutăm acest subiect. Apoi, trebuie să vedem um, formularea în ceea ce privește transpunerea în statele membre. Probabil că formularea ar trebui să fie la fel în ambele directive, astfel încât să nu existe probleme la transpunerea directivelor în statele membre. Când banca sau cel care acordă un credit ajunge la următorul rezultat, crede că consumatorul nu poate să plătească acest uh, credit, atunci nu mai există niciun fel de spațiu de manevră și atunci pot să-mi imaginez următoarele. Acest institut de credit sau uh, cel care se bucură de acest credit poate să nu fie un consumator, însă va ajunge la anumite probleme. Trebuie să vedem ce șanse trebuie să aibă pentru plătirea acestui credit? Cred că aici vorbim despre o incertitudine juridică care trebuie clarificată. Apoi, în cazul băncilor de date, cred că aici nu există niciun fel de problemă. Însă și consilierea e foarte importantă și costurile de consiliere sunt în unele cazuri conținute în creditul însuși. Probabil că aici putem formula lucrurile puțin mai altfel, să fie foarte clar că și consilierea costă. Apoi, în directiva consumatorilor, am spus că există probleme în ceea ce privește um, plata. A avut loc o întreagă discuție și dacă doriți să aflați mai multe, vă trimit la această directivă. Dacă dumneavoastră veți reuși să înțelegeți ce apare acolo, atunci vă voi felicita. Formularea comisiei, așa cum a fost prezentată de comisie, cred că poate să se bucure de aprobarea noastră, însă întrebarea e următoarea are de-a face cu precizia. În primul rând, lucrurile nu trebuie să fie îngreunate disproporțional, pentru că astfel în 10 ani va exista o incertitudine juridică și va duce la anumite probleme și totul va trebui apoi să fie retras și de asemenea costurile sunt foarte importante. Acestea nu trebuie să fie nepermis de mari. Articolul 12. Aici lipsește tocmai chestiunea costurilor. Vorbim întotdeauna de costuri, aici pot să intre și dobânzi și tot felul de taxe. La, aliniat, la articolul 1, aliniatul 1, se vorbește clar despre rate, dobânzi. Însă, există aici costuri care ar fi trebuit să fie incluse, dar care nu mai apar. Eu cred că în articolul 1 e nevoie de mai multe clarificări în legătură cu aceste rate și dobânzi. Pentru că știm ce s-a întâmplat pe parcursul uh, crizei financiare în anumite state membre, care au fost consecințele asupra consumatorilor. Ceea ce privește plata înainte de termen, cred că aici nu există probleme, însă trebuie să vedem, să fim mai atenți la ambele formulări. Cam atât despre aceste aspecte, însă vreau să mai spun următoarele. Nu știu dacă lucrurile pot să rămână formulate așa cum sunt acum, nu îmi este foarte clar ce se dorește a se armoniza aici. Nici citind textul directivei, nu, lucrurile nu devin mai clare, de aceea aș dori ca reprezentanții comisiei să ne spună exact cum stau lucrurile. Care este forma sub care se poate ajunge la un acord în acest sens? Cum se pot adopta aceste aceste directive, dacă mai rămâne vreun spațiu de manevră pentru statele membre sau nu. Cred că propunerea este o bază bună, e nevoie de anumite precizări, de anumite corecturi. Și acum în ceea ce privește actele delegate, ieri domnul comisar Barnier a vorbit în cadrul jurii și eu cred că în cadrul actelor delegate, Parlamentul nu își face niciun bine atunci când se oprește la fiecare detaliu și îl discută. Însă nu doar în cadrul acestei propuneri, ci și în alte cazuri, modul în care acționează Comisia nu este acceptabil. Există foarte multe cazuri acum pe care prin intermediul actelor delegate se diseminează tot felul de informații. Dacă acestea pot fi modificate sau nu prin actele delegate, rămâne de văzut. Nu mi este foarte clar de ce Comisia Econ a propus un termen atât de scurt. S-a lucrat atât de mult criza financiară nu se va modifica prin această directivă. Deci nu înțeleg de ce termenul este atât de scurt. Așa cum am spus, această directivă nu este una foarte cuprinzătoare, așa că probabil ne-am putea încadra în termen, însă aș dori să aud părerea colegilor asupra punctelor despre care am discutat însă trebuie să ne menținem discuțiile în cadrul punctelor care apar în directivă. Mulțumesc! Thank you very much. And the next speaker is... Mulțumim! Următorul vorbitor, domnul Knop din partea uh, um, SND. Monsieur le Président, chers collègues, pour... Doamna președinte, dragi colegi, Mă bucură propunerea Comisiei de reconsolidare a statutului creditelor imobiliare. Vorbim despre un produs financiar curent. În anumite state membre, el uh, reprezintă aproximativ 6.000 uh, de miliarde de euro dați credit în Uniunea Europeană și acesta implică consumatorul pe durata cea mai uh, lungă. Vorbim de 20 până la 30 de ani. Mai mult, sunt uh, anumite um, gospodării care n-au reușit să achite credite și um, acest element a stat la originea acestei crize. În Spania putem să înțelegem uh, în ce măsură acest uh, instrument a devenit periculos dacă ne gândim la nivelul îndatorării personale care a ajuns la cote dramatice. Practic, răuplatnicii au ajuns chiar în stradă. Ar fi necesar să încadrăm uh, de la bun început uh, toate practicile uh, legate de creditele ipotecare. Și în legătură cu acest subiect ar trebui să manifest mai întâi îngrijorarea în legătură cu un punct procedural. Sunt numeroase aspecte ale propunerii care ating exclusiv protecția consumatorilor, un domeniu care ține de competența exclusivă a comisiei noastre. Comisia competentă pe fond este Comisia ECON aici. Și de aceea mi s-ar părea important să adoptăm o procedură care să permită să ne asigurăm că textul avizului nostru va fi integral uh, inclus în raportul Comisiei Econ. Ar fi regretabil ca opinia membrilor IMCO să fie diluată într-un raport uh, care se dorește a fi pertinent în legătură cu chestiuni uh, economice și care se axează în parte pe protecția consumatorilor. Eu sunt membru și al Comisiei Econ și sper așadar să găsim un acord pe baza articolului 51 din codul de procedură la următoarea reuniune comună. În ceea ce este propunerea, aș dori să mă limitez la două uh, remarce. Prima se leagă de uh, produsul uh, care apare la anexe. Cred că aici putem să fim mai uh, stricți și uh, mă gândesc mai ales la caracterul uh, obligatoriu uh, Uh, care vizează uh, aceste instrumente. O ipotecă este o garanție importantă și uh, putem să ne întrebăm în ce măsură um, aceste anexe care presupun deschiderea obligatorie a unui cont în instituția de credit n-ar reprezenta o practică abuzivă față de consumator. Uh, o a doua remarcă vizează un aspect important în această perioadă. Vedem o creștere a numărului celor care nu-și mai permit să, uh, să plătească un credit. Prin urmare, cred că această directivă ar trebui să încadreze și practicile care vizează acest fenomen, uh, mai ales recursul la o procedură obligatorie de mediere s-ar putea ca aceste imposibilități de plată să rezulte din, partea, din, uh, din anumite accidente, să spunem, deci sunt situații temporare, prin urmare ar trebui ajutat consumatorul să facă față uh, plăților uh, pe care trebuie să le achite într-un anumit moment. Acestea sunt ideile pe care doream să le împărtășesc cu colegii, dar rămân la dispoziția raportorului pentru a detalia și alte aspecte conținute în această directivă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Următorul uh, vorbitor, domnul Bușoi. Mulțumesc mult, doamnă uh, președinte. Cumpărarea unei locuințe este o decizie importantă în viața fiecăruia dintre noi și adesea facem asta prin intermediul creditelor uh, imobiliare. Practic, ne luăm un angajament financiar care s-ar putea să dureze o parte importantă din viața noastră. De aceea e important ca consumatorii să uh, facă o alegere informată cu privire la creditul care se potrivește cel mai bine. Un alt aspect important în această propunere este următorul. Consumatorul trebuie să primească informații informații concrete, obiective și ușor de înțeles din partea uh, celor care oferă creditul. Se uh, pune la, cum, uh, la punct acum um, a existat deja până acum un um, format de oferire acestor informații care nu a fost satisfăcător. Prin urmare, îmbunătățirea acestui format este utilă. Deocamdată n-am regăsit nimic în propunere în legătură cu situația în care un contract este încheiat uh, în afara uh, uh, acestor informații standardizate. Dacă aceasta ar fi o excepție, ea ar trebui clarificată. Sunt cazuri în care consumatorii nu sunt informați în conformitate cu solicitările acestor directive și atunci consumatorii ar trebui cumva protejați. O altă problemă este reprezentată de modul în care uh, prezentăm informațiile precontractuale, pentru că acest maniera trebuie să fie uh, ușor de uh, înțeles de către consumatori. Creditorii trebuie să explice consumatorilor toți termenii presupuși de credit înainte de semnarea unui acord de creditare. Prin urmare, cei care nu au cunoștințe financiare n-ar trebui să fie dezavantajați. În ceea ce privește um, publicitatea, e clar că deocamdată nu înțelege ce înseamnă ea uh, vis-a-vis -vis de scopul acestei uh, directive. Chiar dacă fenomenul următor a fost mai puțin uh, prezent în Uniunea Europeană decât în Statele Unite, cu toții am făcut um, față la dezastrul provocat de incapacitatea de plată a creditelor. Prin urmare, ar trebui să împiedicăm aceste practici să se răspândească uh, pentru a asigura stabilitatea sistemului nostru financiar. De aceea avem nevoie de un mecanism puternic uh, pentru a putea evalua um, capacitatea de plată a celor care solicită uh, credit uh, și acestea ar trebui să se bazeze pe uh, niște sfaturi concrete și obiective, pentru că dacă nu vom fi afectați negativ de persoanele nesolvabile, ajungând din nou la un credit crunch. Avem uh, rezerve în legătură cu sistemul de autorizări bazat uh, pe uh, cerințele statului de origine. Nu cred că um, aceste elemente ar fi realiste și că ar funcționa în practică. De aceea trebuie să căutăm alternative. Alternativa ar fi să existe niște solicitări minime la nivel european pentru a asigura un teren de acțiune echitabil pentru intermediarii de credit din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh, are, are the Greens Mulțumesc. Verzi doresc să intervină? Dar în acest caz eu sunt raportor din umbră și uh, chiar am fost interesată de această poziție. No, am discutat deja cu domnul Lechner și în cadrul directării consumatorilor am lucrat împreună și atunci și de aceea mă bucur foarte mult că în acest domeniu am rămas raportor din umbră. Mă bucur că această directivă se restrânge la chestiuni legate de consumatori îi dau dreptate antevorbitorului meu, da, e păcat că Econ e comisia pe fond în acest uh, dosar, însă cred că și noi putem să facem câte ceva în acest sens. Îi dau dreptate domnului Lechner într-un punct. Cred că un domeniu foarte important este cel al creditelor ipotecare și că e nevoie de menținerea diferitelor modele existente. Aceste modele nu trebuie să fie puse acum sub semnul întrebării. În Uniunea Europeană avem diferite tradiții în ceea ce privește casele, locuințele și în ceea ce privește piața creditelor. Pe de o parte există credite pe termen scurt și mai există anumite state membre care au o tradiție în ceea ce privește creditele pe termen lung iar acestea lucrează cu, dobânde, cu dobânzi fixe. De aceea nu trebuie să punem sub semnul întrebării al toate aceste tipuri de credite pentru că ar avea efecte negative asupra consumatorilor. Ce s-a întâmplat pe timpul crizei financiare? Tocmai acele țări care aveau credite pe termen uh, lung au fost cele care nu au avut de, atât de mult de suferit ca acelea care aveau o tradiție de credite pe termen scurt. Și acum, în ceea ce privește informațiile, e foarte interesant ceea ce a spus domnul Bușoi și a fost un punct asupra care am discutat și în cadrul directivei consumatorilor, și anume atunci când vorbim de informații există acei oameni care au nevoie cea mai mare de informații pentru că nu prea cunosc domeniul și ei sunt cei care sunt bombardați de informații. 20 de pagini de informații pot să fie un număr mult prea mare. Informația trebuie să fie ușor de înțeles pentru ei. Pentru că dacă nu, atunci ei nici măcar nu vor ști ce se află în acele hârtii. Și apoi îi dau dreptate domnului Bușoi în cele ce urmează. Domnule Lechner, trebuie să mai discutăm următorul subiect. E nevoie în anumite domenii de o mai bună reglementare în ceea ce privește creditele necorespunzătoare. N-au existat probleme doar în SUA, ci și în Spania cu asemenea credite problematice. Thank you very much. And the next speaker is Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Lechner pentru comentariile dânsului. Salut uh, propunerea Comisiei de a crea o piață unică în domeniul uh, imobiliar al Uniunii Europene și e important să avem aici uh, standarde înalte de protecție a consumatorului. Sunt de acord cu preocupările domnului Lechner legate de propunerea Comisiei vis-a-vis -vis de numărul actelor delegate Uh, care vor exista. Și mi se pare că această propunere trece dincolo de um, aspectele tehnice obișnuite pe care le presupun actele delegate. Și exemplul cel mai evident aici este um, problema um, capacității de plată a unui uh, credit. Cred că e un subiect care ar trebui uh, discutat în această cameră. Mi se pare că aici Comisia nu a interpretat bine uh, lucrurile și cred că toate părțile sunt de acord uh, cu mine. Cred că Comisia ar trebui să reflecteze din nou la acest punct. Mai am niște propuneri pe care sper ca domnul Lechner să poată să le integreze în raportul său. Primul propunere vizează articolul 2 al propunerii Comisiei, care implică uh, anumite ipoteci uh, incluse în cadrul acestei uh, directive. Uh, o astfel de ipotecă la care mă refer eu e diferită de ipoteca rezidențială obișnuită. Ea reprezintă o ipotecă comercială pe care cineva o preia pentru a face o investiție și mă întrebam de ce acest element a fost inclus, pentru că nu e nevoie și aici de aceeași, același nivel de protecție a consumatorului, pentru că până la urmă vorbim despre o tranzacție comercială, despre o investiție. De asemenea, mă preocupă propunerile care vizează oferirea unor sfaturi. Articolul 17 solicită ca intermedie, eh, eh, cei care intermediază asemenea eh, credite să ehm, ofere informații suficient de vaste cu privire la diferitele credite existente pe piață. Ca termen juridic, ehm, această formulare este extrem de vagă. Prin urmare, ar trebui să se ofere mai degrabă detalii legate de uh, ipotecile pe care le-au analizat acești intermediari, pentru că uh, altfel uh, consumatorii ar putea să fie mai puțin informați decât ne dorim. Uh, această foaie de informare standardizată europeană pare să uh, fie o replică a diferitelor uh, formulare existente în statele membre acest uh, formular trebuie să funcționeze așa cum trebuie, pentru că altfel vom uh, uh, adăuga poveri pe umerii industriei și consumatorilor. Aș dori să subliniez acum un aspect de natură generală, doamnă președinte, și anume că consumatorii probabil cheltuiesc mai mult pe um, dobânzi decât la credite imobiliare decât pe orice altceva în decursul vieții lor. Uh, practic e o cheltuială uriașă și de aceea trebuie să ne asigurăm că aceste propuneri uh, nu fac creditele atât de scumpe încât uh, să sărăcim uh, practic pe cei pe care de fapt îi reprezentăm. N-ar trebui să împiedicăm pe oameni să-și asume ipoteci, pentru că eu accept faptul că aceste propuneri sunt înaintate cu cele mai bune intenții, însă adesea am văzut aici că încercăm să protejăm pe toată lumea de de orice fel de uh, posibil uh, rău. Și până la urmă rezultatul uh, obținut ar fi că aceste ipoteci devin prea uh, scumpe și prea puțin dintre votanții noștri au acces la ele. Ori noi trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumim, ați subliniat foarte bine lucrurile. Până la urmă vorbim despre o provocare uh, în legislația europeană în general. Să încercăm să îmbunătățim lucrurile, nu să le facem mai uh, dificile. Doamna Roitova este următorul vorbitor pe listă. Ascu comisie, care e principial Vă mulțumesc. Aș avea o întrebare pentru comisie. Aș vrea să întreb dacă comisia a efectuat o analiză o analiză a eventualelor modificări substanțiale pe care le-ar aduce această directivă. În ce țări va oferi această directivă un nivel sporit de protecție a consumatorilor sau dacă vor fi schimbări în nivelul creditelor oferite de bănci? În multe țări care nu au o legislație specifică, se aplică astfel de practici. A doua chestiune se referă la domeniul de aplicare a acestei directive. Există credite care sunt deja acoperite de directiva creditelor de consum. Deci nu cumva avem de-a face cu o suprapunere. Sunt de acord cu ideea conform cărea consumatorii ar trebui să beneficieze de informații armonizate sau de un mod standardizat de primirea informațiilor. Însă, asemenea antevorbitorilor, consider că ar trebui să se lase o serie de lucruri și la latitudinea statelor membre, să fie o chestiune de interpretare la nivel național. În multe dintre articolele menționate actele delegate ar putea ridica o serie de probleme, ar putea duce la discuții privind rezonabilitatea lor. Ceea ce privește articolul 11, cred că există o serie de ambiguități acolo și, de asemenea, la articolul 22. În acest sens, aș ruga-o pe raportoare să, să clarifice aceste elemente ambigue. Doamna Stiller. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim raportorului și raportorul din umbră. După cum spuneau și ceilalți vorbitori, o ipotecă e un contract pe termen lung și pentru multe familii este investiția majoră pe care o vor face vreodată, spre deosebire de contract dacă un consumator nu poate face plata aceste ipoteci, atunci uh, ei și familia lor riscă să-și piardă locuința. Și, după cum spuneau și alți uh, colegi, trăim în vremuri de incertitudine economică și multe familii se confruntă cu presiuni deosebită. De aceea, contextul în care discutăm această legislație este deosebit de important. Uh, Alții au referit la concurența de pe piața ipotecară și e important, într-adevăr, ca toți consumatorii să beneficieze de posibilitatea reală de a alege când fac o astfel de decizie. De aceea, o piață deschisă și sănătoasă este absolut esențială. Mi s-a părut interesant că mulți vorbitori acuzau legislația europeană de alegerile proaste făcute în materie de împrumuturi. Multe bănci uh, mai ales în relația cu persoanele tinere care sunt la, la primul împrumut. Uh, aici statele membre trebuie să intervină, să-i sprijine pe acești clienți. Dar nu, e, nu împiedică în acest sens regulamentele europene, ci politica băncilor. Raportarea avea dreptate vorbind despre informațiile adiționale și trebuie să facem o distinție între marketing și informații juste. Acest lucru este deosebit de important. Pentru că atunci când ți se dau informații precontractuale, acestea trebuie să fie perfect, perfect clare și structurate, în așa fel încât consumatorul să înțeleagă toate implicațiile și aveați drept, perfectă dreptate să vorbiți de ratele dobânzilor, un criteriu important când cineva ia o decizie. Documentele informative, dacă ne uităm la această situație, trebuie să fie clare și ușor de înțeles ceea ce privește uh, rambursările timpurii și acest lucru e important. Vorbeați de refinanțare, recalcularea ipotecilor. Cred că aceste chestiuni trebuie să fie examinate și mă bucur că n-au fost scăpate din vedere. Și o ultimă întrebare pentru Comisie. Câți cetățeni ai Uniunii Europene au o ipotecă oferită de o bancă dintr-o altă țară? Ar fi interesant să vedem cum este situația. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor este chiar președintele nostru. Mulțumesc, doamnă președintă. N-am vrut să intru în fondul discuției, pentru că am auzit opiniile raportorului din umbră, însă aș dori să răspund la o chestiune de procedură ridicată de domnul Juan Loc. Uh, întâi, un recurs la istorie. Sigur, în, uh, între coordonatori am discutat dacă nu cumva ar trebui să devenim comisie responsabilă pe fond pentru acest aviz, însă Comisia a consultat în legătură cu această idee uh, privind unificarea pieței ipotecilor în legislatura trecută și a fost o carte verde la care a răspuns uh, fost nostru coleg John Purvis în comitetul Econ. Însă, această comisie a avut competențe exclusive în materie de protecția consumatorului pentru raportul respectiv. Deci există un precedent istoric. Și ca să vă răspund, aș vrea să vă spun, coordonatorii sunt hotărâți să sprijine ideea competențelor în acest domen, domeniu. După cum spunea și uh, raportorul, există o serie de paralele în, în această legislație și pentru unele noi suntem răspunzători această comisie. Uh, Ceea ce mă preocupă în prezent este că vreau să mă asigur că această comisie se concentrează asupra domeniilor în care avem competențe, competențe exclusive. Putem, sigur, interveni și în alte domenii, însă ideea din spatele întregului demers s-a modificat de la prima lectură, de la prima discuție și până acum. Uh, Inițial era vorba de crearea unei piețe unice a ipotecilor, acum chestiunea se referă mai mult la protecția consumatorilor, pentru că s-au constatat o serie de uh, practici comerciale proaste care au dezavantajat pe mulți consumatori și au generat uh, probleme în materie de politici de împrumuturi a băncilor, care la rândul lor au creat probleme băncilor însele. Și de aceea am încurajat pe colegii de la Comisia Econ să examineze această chestiune. În acest context, într-adevăr, avem multe lucruri de făcut. Situația actuală a negocierilor este următoarea. Ce de la Econ ne-au asigurat de colaborarea lor, însă până în prezent nu ne-au permis competențe exclusive pe niciun articol și acest lucru este inacceptabil. Deci eu am să le fac o contraofertă, însă deocamdată negociem. Mi se pentru afaceri economice și monetare au propus un calendar mult prea scurt. Ei au uh, desemnat un raportor înainte ca lucrurile să ajungă la Parlament și acest lucru mi se pare inacceptabil. De aceea, trebuie să încercăm să impunem un calendar mai realist și care să dea posibilitatea comisiei noastre să discute și să analizeze elementele care țin de protecția consumatorilor din întreaga propunere. Cam asta ar fi opinia președinției. Știu că toți coordonatorii sunt aici și cred că sunt de acord cu mine. Vă mulțumim. Acum reprezentantul comisiei. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentariile deosebit de constructive. Ce am inclus noi această propunere este rezultatul unei activități pregătitoare extrem de îndelungate, care a început cu Cartea Verde cândva prin 2004, dacă nu mă înșel. După aceea, aceasta a devenit o carte albă, pe o serie de studii, ateliere, activitatea unor grupuri de experți și în final am obținut propunerea discutată astăzi. Obiectivul propunerii, evident, este acela de a oferi, de a reprezenta un prim pas spre deschiderea pieței creditorilor ipotecare. În același timp, dorim să asigurăm un nivel sporit de protecția consumatorului și, de asemenea, să asigurăm practici de împrumut responsabile, vizând toate părțile implicate. Știți că există foarte multe probleme pe piața ipotecară și prima problemă se leagă cu o serie de eșecuri ale pieței schimbul de informații între creditor și debitor și un posibil conflict de interese în ceea ce privește pe creditor sau pe intermediari. Însă piața pentru creditele ipotecare este caracterizată și de o serie de eșecuri și deficiențe de reglementare intermediarii sau instituții care nu sunt de credit, neapărat instituții de credit, nu sunt supervizați așa cum trebuie în toate statele membre. De asemenea, am constatat o serie de dispoziții inadecvate în anumite state membre în materie de comportamentul în afaceri al diferitor protagoniști de pe piață. Prin urmare, în prezent nu avem o piață unică a creditelor ipotecare și chiar dacă nu avem nicio cifră concretă care să vă spună câte credite ipotecare uh, au fost primite transfrontalier, cred că cifra se apropie de zero, aș putea să spun. Prin urmare, această propunere este un prim pas spre asigurarea de credite ipotecare pe o bază transfrontalieră, în același timp, reprezintă și o măsură preventivă împotriva oferit de credite în mod irresponsabil. Am văzut în câteva state membre că, sigur, nu la nivelul a ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, dar și la noi uh, creditorii s-au uh, comportat în mod irresponsabil, au oferit credite în valută străină, nu i-au avertizat pe clienți în legătură cu riscurile unui credit într-o valută străină sau credite ipotecare oferite fără verificarea nivelului venitului acestuia și abilității clientului de a rambursa împrumutul. Prin urmare, Comisia și-a formulat în acest context propunerea încercând uh, să cultive o abordare echilibrată și proporționată și bazându-se pe un nivel de armonizare pe care l-am descris ca armonizarea țintă. O serie de aspecte ale propunerii impun armonizare maximă, de exemplu, în materie de informații precontractuale care trebuie să fie oferite uh, clienților, celor care iau împrumutul. În alte cazuri, suntem conștienți că, de faptul că există o serie de diferențe între statele membre, există regimuri de, diferite în statele membre și trebuie să permitem și o anumită flexibilitate. Permițând statelor membre să-și permită, să-și păstreze un sistem care s-a dovedit din multe puncte de vedere eficient. Câțiva antevorbitori au vorbit de necesitatea de a fi de plină conformitate cu directiva privind creditele de consum, care a fost discutată multă vreme în Parlamentul European și în Consiliu. Am încercat să bazăm propunerea Comisiei pe directiva privind creditele de consum, însă cu toate acestea s-a deviat uneori și pe deplin justificat. Din multe puncte de vedere, propunerea noastră merge mai departe decât directiva privind creditele de consum, de exemplu, în ceea ce privește activitatea intermediarilor de credit, care sunt singurii intermediari din sectorul financiar care nu fac obiectul unui regim de acreditare la nivel european. Avem un astfel de regim pentru intermediari în asigurări, în investiții, însă nimic, absolut nimic pentru intermediarii de credite. O dispoziție importantă din propunere se referă la obligația creditorului de a efectua o expertiză a clientului, evaluarea clientului și comisia a propus ca în cazul în care evaluarea este negativă, creditul să fie refuzat clientului respectiv. Că dacă nu s-ar face asta, atunci n-ar mai avea, evident, uh, rost să faci această evaluare a bunității. Știm că o serie de protagoniști au fost îngrijorați, spunând că aceasta ar însemna obligația de a oferi credit în cazul în care evaluarea este pozitivă. Nu, nu asta vrea să spună propunerea comisiei și am încercat să clarificăm acest lucru în uh, preambulul uh, respectiv. Dreptul de rambursare anticipată este un element important pentru consumatori și considerăm că fiecare consumator trebuie să beneficieze de dreptul de a rambursa creditul înainte de înainte ca acesta să ajungă la termen. Cu toate acestea, între statele membre există mari diferențe în acest sens, deși directiva se referă la dreptul clientului de a rambursa creditul înainte de expirarea termenului, acesta poate fi condiționat de o serie de lucruri pe care statele membre ar putea decide să le includă în legislația națională. Nu aș vrea să vă grăbesc, dar mai avem un punct pe ordinea de zi și analiza impactului acestei propuneri. În evaluarea noastră de impact am încercat să identificăm acele state membre uh, care ar fi afectate mai sever, mai grav de aceste dispoziții din directivă, însă, după cum știți, multe state membre au profitat de punerea în aplicare a directivei prin creditele de consum și le-au aplicat și la ipoteci, Așa că n-am apucat să introducem în analiza noastră toate schimbările din legislația națională, dar o să găsiți la tabelul 30 din studiul nostru de impact o analiză a impactului asupra statelor membre. Vă mulțumesc! Aș întreba pe domnul Letner, vreți să spuneți câteva cuvinte în încheiere? Un minut? Äh, fac niște observații foarte scurte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, celor, acelor care au intervenit. Mi-am notat, dar am uitat să zic pe parcursul prezentării mele că anumite lucruri care sunt foarte importante și au fost puse aici, de aceea îi mulțumesc domnului președinte pentru cele menționate pentru că aspect, aceste aspecte sunt importante. În ceea ce privește comisia, cred că trebuie să salutăm faptul că nu ne dorim să facem o schimbare radicală, ci să facem un prim pas. Și de aceea cred că aceasta e calea potrivită. În ceea ce privește bonitatea, nu cred că criza financiară ar fi putut fi împiedicată prin intermediul acestei directive. Vorbim aici despre multe aspecte, despre refinanțare și a joacă un rol important aici. În Germania și în Franța, cu toate că există criza financiară, nu au avut loc, uh, uh, nu și-au pierdut casele mulți oameni pentru că existau aceste verificări ale bonității. Și da, cred că această abordare este una bună. Dacă cineva nu poate plăti un credit, atunci nu trebuie să-l primească. Însă, se pune următoarea întrebare, care e consecința practică a institutelor de credite dacă la 8 ani mai târziu vine o curte și le spune de fapt ar fi, trebuit, ar fi trebuit în acel caz să ajungeți la un rezultat negativ. E nevoie de asigurări în acest sens. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, am ținut cont de părerile dumneavoastră și încă o dată vreau să ne menținem în cadrul acestei propuneri. Vă mulțumesc! Well, thank you very much, Mr. Lehler. Well, obviously, you and I will be involved in the negotiations with the Economic and Monetary Affairs Committee. But, I mean, provisionally, we are trying to negotiate a timetable which essentially Vom participa în modele negocierile cu Econ. Aveți o lună să pregătiți acest raport, să transmite traducerea pe 20 iunie. Deci în ultima întâlnire, înainte de pauza de vară, o să putem discuta mai departe aceste chestiuni. Am auzit că Econ vor să voteze pe 11 iulie, termen inacceptabil pentru noi, pentru că noi nu vom avea timp să discutăm aspecte ce țin de protecția consumatorilor. Mai avem de negociat deci cu ei, dar sper că vom ajunge la o concluzie. Aș dori să mulțumesc colegii noastre pentru că a prezidat întâlnirea atât de eficient astăzi. Am uh, schimbat locurile pentru că ambii suntem raportori din umbră la raportul domnului Salvini. Dorim să-i mulțumim pentru că a venit astăzi aici să ne prezinte raportul. Nu mai avem foarte mult timp, dar suntem doar la un prim schimb de opinii oricum. Așa că o să vă rog să fiți foarte scurți și în introducere și, și în ceea ce privește opiniile raportorilor din umbră, vom avea ocazia să discutăm și mai departe și altă dată acest uh, raport. În intervenția mea aș dori să mă refer la o scrisoare primită de la domnul Semeta după prezentarea pe care am avut-o în legătură cu codul VAMAL unificat, uh, însă mă voi referi mai târziu la acest lucru. Și în primul rând, uh, domnul Salvini, Corcala, domnul Schmidt și eu însumi Doamna Rulă? Nu. Cineva de la GUE? Nu. Avem un sfert de oră și cinci vorbitori. Și domnul Zelinski din partea comisiei. Și domnul Rapte, nu, nu, sunteți pe listă, sunteți raportor din umbră, v-am, numărat. Deci Corla Rapti Schmidt, eu, Zelinski și Salvini într-un sfert de oră, așa că fiecare să fim foarte, foarte conciși. Domnul Salvini, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să trec de la 15 pagini la 2. Asta, mulțumesc secretariatului IMCO și tuturor pentru ajutor. 16 iunie întâlnire cu raportorii din umbră. Sunt multe lucruri de organizat. O să mă refer la patru aspecte principale. Codul VAMAL modificat 24 iunie 2013 este o dată care nu va fi respectată și trebuie să vedem cum am putea obține un alt termen limită în loc. O să vedem și ce spun cei care nu sunt de acord cu această prelungire, să vedem dacă este cineva împotriva ideii de a amâna puțin intrarea în vigoare. S-ar putea să impunem pur și simplu o, o altă dată, întrucât termenul actual nu poate fi respectat eventual să începem cu o punere în aplicare treptată a unor aspecte din uh, codul VAMAL actualizat. Evident, un aspect important este nevoia de a garanta securitatea și siguranța mărfurilor care circulă prin Uniunea Europeană și firmele implicate vor să fie informate la timp și așa mai departe, însă consumatorii vor să știe ce mănâncă, vor să fie protejați de produsele contrafăcute, și de ilegalități și de infracțiuni, unele chiar de natură teroristă. Există o serie de motive pentru care este important să urmărim aceste mărfuri și bunuri care trec frontierele pentru că există amenințarea teroristă și pentru că există și chestiunea de protecție de siguranță a consumatorului. Aceasta este o altă componentă a codului actualizat. Adesea avem diferite niveluri de armonizare în cele 27 de state membre și uneori eficiența și bunul simț ne spun că sistemul vamal trebuie să fie armonizat la maximum, eficient și rapid. Și raportorii din umbră vor trebui să examineze chestiunea clasificării pentru a evita întârzieri inutile. clasificarea ar putea determina ce tip de mărfuri sunt supuse cărui nivel de inspecție și acest lucru este important. Există aici și o dimensiune internațională. Trebuie să vedem cum stă treaba cu partenerii și concurenții noștri, țări terțe, prezenți pe piața globală și solicităm statelor membre să respecte principiul tratamentului egal mai ales în ceea ce privește legislația viitoare în domeniu. Domnule președinte, cred că m-am înscris în cele trei minute. Dar asta este oricum doar primul pas din ceea ce va fi o discuție lungă. Mulțumim foarte mult, domnule Salvini. Ați avut o prezentare concisă și bogată în conținut. Prin urmare, așteptăm cu interes și raportul dumneavoastră viitor. Acum uh, comentarii scurte, cred, din partea raportelor din umbră în legătură cu aspectele pe care doresc să le luați în considerare, deși știu că urmează în curând uh, o reuniune cu raportorii din umbră. Doamna Copare, cuvântul. Mulțumesc dincolo de VAM și de alte implicații procedurale, cred că ar trebui să ne gândim la stimularea cooperării uh, ofițerilor uh, vamali uh, și ale altor autorități de supraveghere, pentru că e un aspect pe care l-am discutat deja în contextul supravegherii pieței și uh, siguranței produselor. În ceea ce privește supravegherea pieței în manieră eficientă, e clar acesta este un element cheie pentru a crea un teren de acțiune echitabil pentru industriile care respectă regulile europene și care ar putea așadar avea de suferit uh, de pe urma unor dezavantaje concurențiale. O soluție posibilă vis-a-vis de mai multe tipuri de produse ar fi să se efectueze supravegherea pieței în momentul în care sosesc uh, produsele în porturile europene s-ar putea stimula și cooperarea între uh, vămi și autoritățile de supraveghere a pieței, pentru că acestea reprezintă un element cheie. Acesta era mesajul meu uh, scurt. Doamna Rapti are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi fi foarte subcintă. Foarte pe scurt, aș dori să încep prin a mulțumi domnului raportor, care cred eu a stabili direcția corectă pentru a fi uh, rapizi și eficienți, uh, de asemenea și cuprinzători, acoperind toate unghiurile de vedere. Problema timpului este foarte importantă pentru că trebuie să avem suficient timp la dispoziție. Știm uh, de la bun început că atunci când vorbim despre modernizarea um, acestui sistem al vămilor, Știam așadar că vor fi probleme cu uh, calendarul. Anumite state, cel puțin, vor avea probleme în a se adapta pentru că adesea uh, fenomenul presupune introducerea unor noi tehnologii sau înlocuirea unora deja existente. Prin urmare, trebuie să avem suficient timp la dispoziție. În al doilea rând, mai există și elementul care ține de finanțare. Uh, și aici uh, vorbim despre finanțare din partea statelor membre și din partea Comisiei în același timp. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, un sistem uh, de computere actualizat și performant. În același timp, trebuie să existe și supraveghere și controle care să fie incluse automat în sistem pentru că altfel uh, am putea să obținem uh, anumite efecte nedorite. Și aș dori să închei cu uh, câteva cuvinte, și anume, haideți să nu intrăm, nu intrăm în prea mari detalii în legătură cu anumite sectoare, pentru că atunci ar putea să apară probleme în fluxul de informații sau de mărfuri. Sunt anumite bunuri care sunt produse pentru anumite piețe, și aici domnul raportor ne-a reamintit uh, faptul că trebuie să măsurăm uh, lucrurile în considerare realele beneficii pentru consumatori. Mulțumim. Uh, domnul Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Oare mă înșel când spun că acest subiect este unul politic și că este mai politic acum decât a fost în ultimele săptămâni? Ei bine, nu cred. Controlele vamale sunt acum folosite pentru cu totul alt uh, scop. Ar trebui să reflectăm asupra calendarului. Oare ar fi înțelept să spunem că avem nevoie de mai mult timp? Oare n-ar trebui să reacționăm uh, spunând că, de fapt, nu dispunem de acest uh, timp? Pentru că, dacă nu ne ocupăm de asta, e clar că vom avea probleme și în alte domenii sau sectoare. Cred că eficiența, evident, trebuie să fie uh, de dorit, dar trebuie să avem o atitudine echilibrată, având în vedere viteza cu care avansăm în acest uh, proces. N-am nimic împotriva celor uh, spuse de domnul raportor, însă cred că ar trebui să fim conștienți de faptul că Subiectul acum uh, este mult mai sensibil din punct de vedere politic uh, în comparație cu situația de acum câteva săptămâni. Mulțumesc. Doamna Rulă. Nu? Atunci uh, voi face eu câteva comentarii, spre domnul președinte. Domnul Salvini a identificat câteva elemente cheie. Eu doream doar să reconsolidez aspectele subliniate de dânsul în legătură cu implementarea unui cod vamal modernizat. Cei care au fost prezenți la prezentarea domnului Șemeta ar putea să mai spună câte ceva în legătură cu acest subiect, probabil și reprezentantul Comisiei o va face. Sunt anumite aspecte legate de disponibilitatea statelor membre de a avansa în acest proces. Trebuie să vedem exact cum implementăm totul în maniera cea mai bună, respectând calendarul. Am primit o scrisoare din partea domnului Șemeta care confirmă uh, ceea ce dorește Comisia să uh, facă. E o scrisoare pe care am transmis-o tuturor membrilor Comisiei. Cred că parte din activitatea noastră trebuie să fie reprezentată de un răspuns la această scrisoare. Oricum uh, vom avea ocazia să discutăm uh, mai pe larg acest subiect dar se pare că aici există un acord din partea Comisiei de a avea o discuție strategică în legătură cu implementarea acestor noi instrumente. Apoi, un al doilea aspect, uh, este următorul. Deja am putut observa o reechilibrare a activităților uh, vis-a-vis -vis de modul în care funcționează vămile. În Europeană se dezvoltă anumite sisteme pentru a uh, strânge venituri și pentru a procesa importurile și exporturile. Din perspectiva politicilor publice, noi am pus mai mult uh, accent, așa cum a spus și mulți dintre dumneavoastră, uh, pe siguranța uh, produselor. Avem aspecte care țin de contrafacere, care ne preocupă și o listă de priorități politice. Avem și un observator european care trebuie să-și găsească rolul în cadrul acestui demers. Prin urmare, trebuie să ne stimulăm cooperarea. Recent au fost organizate operațiuni majore care uh, au presupus uh, exporturile bunurilor europene înspre alte teritorii. Mm, sunt anumite vămi unde nu există personal suficient, deși uh, trec foarte multe bunuri prin aceste vămi. Însă se pare că problema a fost preluată și se fac uh, deja analizări, uh, analize de impact sau de risc și acum trebuie să dezvoltăm anumite instrumente. Uneori uh, schimburile de informații uh, se fac uh, în manieră neoficială și noi trebuie să vedem care ar putea să fie rolul vămilor aici. Ar trebui să putem avea acces la informații și să le putem schimba și trebuie să vedem ce putem face pentru a facilita tot acest proces. Cred că nu mai există și alți vorbitori, prin urmare voi da cuvântul domnului Seliski să ne spună câteva cuvinte. Dumneavoastră ați venit să ne întâlniți și acum câteva săptămâni, iar la uh, sfârșit îi dăm uh, cuvântul domnului raportor din nou. Acum reprezentantul Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă spun uh, că salutăm această inițiativă. Vedem că există o posibilitate de a stimula rolul vămilor în urma acestei discuții și cu sprijinul Parlamentului European. Nu am mult timp la dispoziție, prin urmare aș dori să mă refer doar la punctele cele mai importante. În primul rând, modernizarea uh, codului uh, VAMAL. Mm, ei bine, aici aș dori să subliniez foarte clar faptul că nu așteptăm uh, modernizarea acestui uh, uh, cod, ci ne ocupăm de această activitate în fiecare zi și, în același timp, îmbunătățim legislația existentă. Deja am implementat un amendament privind securitatea, avem un standard crescut pentru siguranță și securitate. Lucrăm acum la noul regulament IPR. Modernizarea vămilor presupune un exercițiu care costă, care uh, necesită timp și care implică administrațiile statelor uh, naționale pentru ca acestea să poată să își uh, armonizeze legislația pentru a crea un sistem IT transeuropean care să susțină vămile. Însă noi nu așteptăm, ne facem treaba în fiecare zi și nu uităm de îmbunătățiri nici când vine vorba despre armonizare între statele membre. Am uh, lansat uh, un studiu major în legătură cu uh, sancțiunile administrative, încercând să aducem la un loc statele membre pentru a crea un teren de acțiune echitabil pentru toți operatorii economici din statele membre. Cam atât aș dori să vă spun astăzi. Salutăm evident această inițiativă și ne declarăm deschiși pentru o cooperare totală Uh, cu domnul Salvini și cu uh, ceilalți eurodeputați. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim și noi, domnule Zelinski. Acum domnul Salvini are cuvântul pentru a încheia discuția. Eu am un calendar în față, probabil uh, dumneavoastră vă veți referi la el și la audiere de asemenea. Săptămâna viitoare cu raportorii din uh, umbră. Vom avea o reuniune și aceasta va fi o oportunitate uh, de a analiza termenul limită. 16 iunie este termenul la care ne gândim. Cu toții veți uh, primi prin e-mail um, un proces verbal al acestei reuniuni vor fi discutate 4-5-6 aspecte pe care le-am subliniat deja la început. Vorbim despre implementarea tehnică, dar mergem și dincolo de acest subiect, pentru că uh, avem de face cu o dimensiune politică și va trebui să ne ocupăm și de aceasta și încă la timp. Data de 16 iunie este data la care va avea loc uh, audierea și acolo cred că vom primi informații foarte importante. Mulțumesc uh, tuturor, uh, mai ales Secretariatului Comisiei, pentru activitatea pregătitoare uh, din spatele acestei audieri. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Salvini, pentru această inițiativă. Aș să vă spun că pe 16 iunie, joi, de la 10 la 12.30, va avea, această, va avea loc această audiere. În cazul în care cineva din partea vămilor urmărește această reuniune, e bine, poate afla că și această audiere va fi transmisă pe internet, deci uh, oricine o poate urmări. Voi vorbi și cu departamentul nostru de comunicare pentru a se asigura că în toate statele membre, specialiști uh, vamali, uh, Uh, sau publicații ale vămilor uh, vor ști că vom organiza această audiere. Vă vom transmite spre, vom transmite spre traducere uh, și proiectul de raport în august, în care va fi analizat apoi în septembrie și votul în comisie pe 17 octombrie, dacă bine mi-aduc aminte. Uh, vă mulțumesc tuturor pentru că ați uh, dorit să elaborați acest uh, aviz din proprie inițiativă. Încheiem ședința de dimineață aici. Ne reunim la ora 15 când vom avea un prim schimb de opinii în legătură cu două avize foarte importante. Unul legat de soluționarea litigilor și căi de atac și apoi Vom avea și o audiere începând cu ora 4 în legătură cu modernizarea achizițiilor publice. Ne revedem așadar la ora 15. Mulțumesc foarte mult!